Kolleginnen und Reluăm ședința, dragi colegi, bine ați venit la uh, această sesiune. Avem proiectul uh, ordinii de zi de astăzi. Ședința noastră a început pe uh, 2 februarie. Am mit dieser Agenda și, în contextul ordinii de zi, vom aborda un nou punct. Este vorba de uh, punctul 54, programul de lucru, peer review, uh, din partea Curții de Conturi. La punctul 24 vom... Nu, imediat după punctul 24 vom aborda această temă, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc. Cu aceasta ajungem la punctul al doilea, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19-20 ianuarie 2009. Acest proces verbal a fost uh, în pe februarie, iar noi uh, vom proceda ca de obicei. Aș dori să vă solicit acordul referitor la un anumit punct, și anume acum aș dori să facem acest lucru discuțiile în legătură cu Comitetul Regiunilor și în legătură cu Agenția pentru Poliție uh, mai au loc până mâine după amiază. Asta înseamnă că raportorii noștri competenți, domnul Zedegard și domnul Filner, participă încă la aceste dezbateri. Se poate să fie necesar ca aceste două puncte de pe ordinea de zi să fie discutate în camera. Sunteți de acord cu acest lucru dacă raportorii respectivi vor recomanda să facem acest lucru în camera? Există cineva împotriva acestui lucru? Nu este cazul? Atunci vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru simplificarea procedurii. Punctul 3 limbile care sunt disponibile, vă rog uh, pe acestea să le luați de pe documentele care v-au fost distribuite. Vreau să vă comunic că domnul Chiriță și domnul David sunt uh, devin membri supleanți uh, în PPE și domnul Solange îl înlocuiește pe domnul Pribetici ca membru supleant la PSE și uh, vor fi prezenți în cadrul uh, comisiei noastre. Doresc să vă comunic de asemenea că această sesiune, ca și sesiunile din trecut, sunt transmise prin intermediul webstream-ului, deci uh, pot fi uh, privite la nivel mondial. La punctul 3 uh, puteți vedea toate detaliile aferente. Vreau să vă atrag atenția asupra unui workshop pe care l-am încheiat pe 4 noiembrie. Aici dorim să prelucrăm uh, examinările, verificările uh, administrative din statele membre uh, în urma examinării OLAF. Știți că uh, membrul competent uh, este, membrul responsabil este doamna Gresle. Pe 19 februarie, în sala 1 G3 va avea loc acest workshop. Toată lumea este binevenită. Mai există ceva ce doriți să adăugați noastră? Dacă nu, trecem mai departe la punctul 4, un punct deosebit de important, și anume descărcarea de gestiune pentru 2007. Este vorba aici de prezentarea recomandării Consiliului, realizată de Ministrul de Finanțe al Republicii Cehe, domnul Miroslav Kalușec, uh, cel care uh, prezidează și uh, Consiliul. Um, bine ați venit și aveți cuvântul. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte Beș. Eh, Evropského parlamentu, pane místopředsedo komise Kalase. Dragi membri ai Parlamentului European, domnule Calas, stimate doamne, stimați domni deputați. Pentru mine este o mare onoare și o mare bucurie să pot uh, face această prezentare a recomandării Comisiei uh, în acest cadru în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru 2007. Această prezentare a fost uh, făcută conform confirmării dumneavoastră prin COFIN doresc să precizez anumite aspecte pozitive, lucruri pe care doresc să le salut. Consiliul salută în mod special faptul că um, exercițiul financiar um, a ținut cont de declarația de asigurare a curții. Trebuie să subliniez că pentru prima dată nu a existat niciun fel de constrângere în acest sens. Um, Consiliul încurajează Comisia să uh, asigure în continuare calitate înaltă a contabilității. În acest sens, este foarte important să subliniem faptul că Comisia um, uh, ține cont de uh, noul model de contabilitate uh, se vede că acest sistem, introdus în 2005, este cât se poate de funcțional. Consiliul constată că Curtea de Conturi a acceptă și uh, susține uh, fără niciun fel uh, de uh, opreliști acest sistem. Curtea de conturi a constatat în același timp că supravegherea și sistemele de control funcționează cât se poate de bine. Aspectele pozitive trebuie privite și în legătură cu uh, contabilitatea. Uh, bugetul uh, Comisiei a fost uh, redus și se observă că Um, s-a ajuns la uh, niște progrese. În ciuda acestor aspecte pozitive pe care le salută cu bucurie Consiliul, uh, există și câteva aspecte regretabile și anume că majoritatea cheltuielilor sunt uh, influențate de o anumită cotă de eroare. Doresc să menționez declarația prin care Consiliul constată cu regret că garanția și declarația de, garanț- de asigurare uh, Uh, prezintă anumite limitări în ceea ce privește uh, descărcarea de gestiune 2007 și în asta în ciuda progreselor care au fost făcute în ultima vreme în ceea ce privește uh, îmbunătățirea monitorizării și a controlului. Curtea de conturi uh, dorește să um, aibă o supraveghere uh, cât se poate de uh, calitativă uh, mai ales în domeniile agriculturii, în ceea ce privește um, cercetarea, afacerile externe, educația și așa mai departe, în aceste domenii, Curtea de Conturi a declarat că sistemele de supraveghere și control sunt eficiente numai parțial. Consiliul ia la cunoștință că sistemul administrativ uh, are o anumite lacune Um, acesta a fost uh, finanțat din uh, Fondul de Dezvoltare din, uh, pentru 2007 și se va dovedi, dacă va fi bine implementat, ca fiind un instrument foarte bun. Consiliul a constatat că această cotă de eroare mare în ceea ce privește plățile din domeniul dezvoltării rurale um, ține de faptul că regulile jocului sunt cât se poate de complicate. În ceea ce privește cheltuielile în domeniul coeziunii, uh, Consiliul a constatat că investigațiile Curții de Corturi se referă doar la cheltuielile 2006-2007. Uh, uh, majoritatea cheltuielor din acest interval um, au fost făcute în anul 2007. Consiliul este neliniștit de faptul că uh, verificările curții de conturi au ajuns la niște uh, rezultate uh, oarecum negative din cauza acestei uh, cote de eroare și că sistemele de control și monitorizare sunt doar în parte eficiente. Consiliul amintește încă o dată că politica de coeziune are un caracter multianual. Controlul are loc în continuare, iar programul nu a fost încă încheiat. De aceea recomand ca această uh, rată de eroare să fie luat la cunoștință cu oarecare rezerve, ținând cont de faptul că programele nu au fost încheiate încă. Și acum vă rog să-mi permiteți să fac câteva observații care sunt foarte importante din punctul de vedere al Consiliului. În cadrul îmbunătățirii managementului financiar și al responsabilității în ceea ce privește uh, managementul uh, mijloacelor financiare din cadrul managementului comun. Cu mare bucurie uh, luăm la cunoștință activitatea uh, bună pe care au prestat-o toți cei implicați în legătură cu uh, controlul și managementul la toate nivelurile. În acest context, Consiliul amintește rolul important al statelor membre în ceea ce privește îmbunătățirea managementului financiar și al răspunderii pentru fondurile Uniunii Europene în cadrul managementului general. Um, totul s-a desfășurat prin controlul intern uh, în baza um, prevederilor legale care sunt în vigoare. Vreau să uh, amintesc și uh, auditul statelor membre care a fost realizat. Consiliul trebuie să primească aceste informații de la statele membre la timp și în conformitate cu convențiile internaționale și regulamentele financiare. Acum doresc să uh, vă atrag atenția asupra unor priorități uh, din punctul de vedere al Consiliului și anume cu obiectivul de a reduce costurile și de a pune într-o relație uh, calitatea și prețul în contextul îmbunătățirii controlului și monitorizării. Ținând cont de efectele um, faptului că um, erorile trebuie um, depistată de timpuriu, uh, Consiliul um, solicită comisi- Comisiei să um, înainteze propuneri în ceea ce privește simplificarea acestei proceduri, care stă la baza programelor. În ceea ce privește politica de coziune, Consiliul salută măsurile care au fost luate în cadrul programului de conjunctură, inclusiv măsurile în ceea ce privește extinderea posibilității de a utiliza um, sumele paușale. Comisia încurajează, uh, Consiliul încurajează Comisia ca împreună cu statele membre să uh, continue aceste uh, programe și să caute în continuare posibilități de simplificare. Înainte de a încheia prezentarea mea, doresc să subliniez recomandarea de uh, de, executa, de executare a descărcare de gestiune în ceea ce privește mijloacele din bugetul Uniunii Europene cu toate că în domeniul managementului financiar al agențiilor mai există spațiu de mișcare în ceea ce privește îmbunătățirile, Consiliul uh, resimte um, că uh, descărcarea de gestiune trebuie alocată. De asemenea, Consiliul face recomandarea de uh, descărcare de gestiune în ceea ce privește trei uh, agenții uh, executive în baza declarației de asigurare a Curții de conturi. Doresc în final să constat că ă, după verificarea ă, descărcării de gestiune din partea Comisiei și în baza constatărilor curții de conturi și ținând cont de eforturile care au fost făcute în permanență ă, așa încât să se ajungă la un management cât mai bun, Consiliul a reușit să întocmească o recomandare de descărcare de gestiune pentru uh, bugetul 2007. Este recomandarea Consiliului și uh, stau în fața Parlamentului cu umilință, um, așteptând decizia Parlamentului. Parlamentul este suveran, iar decizia se află în mâinile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ca de obicei, uh, Uh, vom uh, asculta acum um, persoanele uh, competente, responsabile din comisie și apoi vom da cuvântul celorlalți. Domnule raportor, aveți cuvântul. Domnule ministru, aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru prezentarea dumneavoastră și în numele colegilor și al meu personal doresc să vă mulțumesc pentru faptul că uh, veți fi prezent uh, în plenară atunci când întregul Parlament uh, va vota asupra descărcărilor bugetare pentru Comisie. Ați vorbit de o rată de uh, eroare de 11% în ce privește politica de coeziune. O rată de eroare care trebuie Uh, văzută cu anumită prudență, dar se pare că nu e vorba despre niște erori, ci despre niște sume care au fost greșit uh, în mod greșit rambursate. Și bineînțeles că uh, trebuie să fie foarte clar despre ce anume este vorba. Vreau să mai știu ce credeți despre declarațiile naționale de cheltuieli ale statelor membre. Unele state ezită sau refuză să își achite datoriile, deci dumneavoastră ce credeți? Ce se va întâmpla pe viitor cu aceste declarații naționale? Parlamentul uh, și-ar dori ca ele să continue să fie trimise. Cunoaștem problemele cu gestiunea în comun, dar o instanță politică colectivă nu reprezintă interesele cutărului sau cutărului stat membru, dar uh, noi suntem cât se poate de interesați pentru a ști ce se va întâmpla, cum spuneam pe viitor, cu aceste declarații naționale de cheltuieli. Care este părerea dumneavoastră cu privire la calitatea acestor declarații naționale de audit? pentru că uh, de la un stat la altul uh, aceste declarații sunt foarte diferite, calitatea lasă de dorit și atunci vrem să știm cum se pot îmbunătăți lucrurile. Acum, în ce privește comunicarea pe care ne-a adresat-o Comisia și declarațiile curții de conturi apropo de o, o marjă, o rată de eroare care ar putea fi acceptabilă. Dumneavoastră, ce credeți despre asta? Personal, mi se pare că ar fi periculos dacă politicienii s-ar amesteca în calculul și fixarea unei rate maxime de eroare acceptabile. În sfârșit, mi-aș dori să știu, stimate domnule ministru, ce credeți despre un lucru care e înscris la următorul punct de pe ordinea de zi, dar știu că nu o să puteți să rămâneți prea mult printre noi, deci ce credeți despre utilitatea implicării mai mari a curților de conturi naționale în stabilirea în întregul proces de acordare a descărcării bugetare, astfel încât aceste curți de conturi naționale se poate să emită atestații de audit în conformitate cu normele internaționale guvernelor din fiecare stat membru pentru că guvernele nu pot în același timp să refuze să semneze declarații de cheltuieli anuale și să refuze să uh, lase niște instanțe independente, cum sunt curțile de conturi naționale, să își facă treaba. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri și încă o dată pentru prezență. Uh, Domnule președinte, dacă doriți să răspundeți, vă rog să faceți asta acum. Samozřejmě rád děkuji za ty otázky. Sigur că doresc să răspund, fac asta cu mare plăcere și vă mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Vă rog să îmi permiteți să fac următoarea observație. Am fost uh, solicitat de mai multe ori să comunic ceea ce cred și ceea ce gândesc atunci când am uh, preluat uh, funcția de președinte al ECOFIN, am uh, promis prim-ministrului meu să nu îmi exprim propriile păreri și, pe cât se poate, să exprim poziția Uniunii Europene și a Consiliului Uniunii Europene. Aceasta este atribuția mea și nu uh, să aduc în prim plan interesul național, ci să moderez discuția în cadrul ECOFIN și să înțeleg, încerc să ajung la un consens. Aceasta este obligația mea. Uh, în rest, sunt obligat să uh, reprezint uh, poziția Consiliului. În ceea ce privește rata de eroare de 11%, Și dacă aceste fonduri ar trebui să fie rambursate sau nu, o curte de conturi nu se poate comporta altfel decât să ia o decizie pentru un an întreg, pentru un exercițiu bugetar integral. Și în acest context este uh, valabilă această cotă de eroare de 11%. Asta înseamnă că 11% dintre mijloacele financiare nu ar fi trebuit să fie rambursate. Vă rog să uh, înțelegeți cât se poate de bine această afirmație a mea, pentru că aici este vorba despre programe multianuale. Uh, programe care vor fi continuate și pe viitor și multe erori, multe greșeli se corectează în decursul timpului. Iar uh, câte uh, greșeli vor fi făcute, câte mijloace financiare nu vor trebui într-adevăr rambursate, acest lucru îl vom ști cu siguranță atunci când programele care sunt acum în derulare vor fi încheiate faptul că această cotă de eroare este destul de mare, este un lucru corect. 11% nu ar fi trebuit să fie uh, rambursat din uh, mijloacele financiare. Așa stau lucrurile însă în prezent. Acesta este stadiul lucrurile, lucrurilor. În ceea ce privește întrebarea referitoare la calitatea uh, auditurilor contabile, uh, vreau să vă asigur că Consiliul uh, ia foarte în serios prelucrarea acestor audituri și uh, ia la fel de în serios și uh, rezultatele curții de conturi. Aceste priviri de ansamblu, aceste sinteze și rezumate pe care le avem la dispoziție, uh, acestora nu le este asigurată o credibilitate de 100%. Cu toate acestea, suntem încrezători, suntem siguri că la toate nivelurile de implementare și de descărcare, toți cei implicați, toate părțile care au participat la această procedură, um, au făcut eforturi cât se poate de mari pentru a ajunge la aceste rezultate și sunt uh, sigur că pe viitor aceste uh, rezumate, aceste sinteze care au fost făcute, aceste audituri, um, reprezintă un potențial uh, cât se poate de mare pentru viitor. Există la nivel național uh, anumite declarații politice. Câteva state membre au decis să procedeze așa. și uh, faptul că Consiliul nu este uh, de părere că acest lucru ar trebui să se întâmple gen, la modul general, să se transforme în principiu acest lucru, uh, este adevărat. Uh, Consiliul crede că potențialul acestor um, uh, audituri generale ar trebui să fie uh, chiar sporit. Cine uh, ar trebui să stabilească uh, nivelul unei cote de erori care să fie tolerată. Consiliul nu a avut nicio poziție vis-a-vis -vis de acest lucru și nu sunt eu îndreptățit să exprim o asemenea părere acum. Nu există încă poziția vis-a-vis -vis de această cotă de eroare acceptabilă. Pot să vă spun care este părerea mea personală și vă rog să o considerați ca o părere personală a unui ministru de finanțe din Cehia. Cred că uh, Um, este vorba de fiecare în parte care uh, este auditat și nu cel auditat trebuie să stabilească această limită a cotei de eroare, ci auditorul. Însă, este posibil ca după o discuție exhaustivă, uh, o poziția finală să fie cu totul alta ca cea uh, stabilită inițial. Ea ar putea să depindă de uh, convenția la care a ajuns Parlamentul, Consiliul, Comisia și alte instituții. Colaborarea uh, intensă între autoritățile naționale este cât se poate de mulțumitoare. Nu sunt de părere că uh, S-a ajuns la un acord de 100% în ceea ce privește metodica, pentru că în multe țări sunt tocmai constituțiile acestor state care stabilesc poziția acestor autorități. Și ele nu, lor nu li se poate impune nimic, nici măcar din punctul de vedere al Consiliului Uniunii Europene. Este un lucru interesant, se poate discuta pe această temă uh, Uh, foarte mult. Cu siguranță fiecare dintre noi în țara sa va transmite mai departe această idee și astfel um, autoritățile de control din statele membre vor lua cunoștință de aceste recomandări ale noastre, însă uh, autoritățile de control uh, sunt ca niște fortărețe cărora nu le putem impune nimic. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului Uniunii Europene. Voi da acum cu mare plăcere uh, cuvântul uh, Curții de Conturi, însă poate um, are cineva, uh, vrea altcineva să ia um, cuvântul, pentru că am impresia că um, în ceea ce privește cele 11% există oarecare dubii dacă este atât de important sau nu, poate dorește cineva să își apere poziția, pentru că avem nevoie de asta pentru descărcarea noastră. Rezultatele dumneavoastră vi se par durabile pe termen lung? Uh, pentru că trebuie, dacă nu, să-i facem, uh, să-i atragem atenția Consiliului asupra acestui lucru. Domnul Boric, aveți cuvântul, vă rog. Well, thank you, Mr. Mulțumesc. Sigur. M-a interesat foarte mult această hotărâre a Consiliului, care prezintă lucrurile cu mai multă prudență decât uh, așa cum interpretasem eu lucrurile așa cum s-a spus uh, că cifra de 11% trebuie luată așa cu ceva rezervă. Nu știu dacă e o chestiune care ține doar de traducere, dar dați-mi voie să încerc să mă explic. Cifra de 11% constituie eroarea, nivelul de eroare cel mai scăzut. Cel mai probabil, acesta este de fapt mai ridicat. 11% este nivelul cel mai scăzut de eroare pe care l-am stabilit, nu cu 100% certitudine, pentru că asta nu este cu putință, dar cu 95% certitudine. Așa încât suntem convinși, 95%, că cel puțin 11% nu au fost plătite. Anul trecut a fost o cifră asemănătoare și acum doi ani la fel. Așadar, de câțiva ani de zile avem cam aceeași situație. Acum, propunerea de rezoluție a Consiliului spune foarte corect că există problema multianualității. Sigur că da, însă această problemă nu trebuie să rămână la nivel strict teoretic, ci trebuie să poată fi cuantificată. Din păcate însă, nu dispunem de această cuantificare. Atunci când ne uităm la perioadele din trecut și la încheierea programelor, iarăși, aceste situații nu reușesc să ne prezinte o situație mult mai clară. E adevărat, tratatul spune să facem această procedură anual și da, într-adevăr, există această problemă a multianualității, dar nivelul de 11% vine din analiza pe care am efectuat-o noi, este nivelul cel mai scăzut și deci cel mai probabil de eroare, dar se spune că e vorba de cel puțin 95% de certitudine asociat cu această cifră uh, și de 11%. Ori în limba mea asta nu înseamnă a lua lucrurile cu rezervă, ci înseamnă a avea o imagine pe termen lung. Însă, pe termen lung, un economist spunea odată, un economist celebru spunea odată că pe termen lung vom fi cu toții morți, așa că sigur ar fi foarte util să dispunem de mai multe informații despre acest subiect, dacă este posibil să obținem mai multe informații, eu cred că da, poate eventual din uh, perioadele de program viitoare pentru statele membre, însă deocamdată acestea sunt argumentele noastre. Suntem deschiși uh, de la orice alte informații și la probe concrete, la dovezi. Problema însă tocmai în aceasta constă, în dovezi. Vă mulțumesc! Domnul președinte, uh, vă lua imediat uh, cuvântul, însă noi, ca instituție competentă, trebuie să privim lucrurile dintr-un anumit punct de vedere, și anume cele 11% pe care le-ați constatat dumneavoastră sunt o estimare oarecare sau este vorba de ceva de substanță? Consiliul, și citez, um, textul, această estimare ar trebui privită cu rezervele aferente. Încă o dată, ca să ne înțelegem bine, insistați că aceste cifre sunt cele bune, iar Consiliul spune uh, cu atenție, cu precauție, aceste cifre sunt relative. Dau însă cuvântul acum domnului președinte al Consiliului Uniunii Europene, însă trebuie să spun că vrem să clarificăm acest punct. Domnule președinte, vă rog. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. În întrebarea dumneavoastră ați menționat faptul că această constatare a Curții de Conturi reprezintă o estimare de uh, îndoielnică, însă nu este așa. Eu nu am niciun motiv uh, să pun sub îndoială rezultatele curții de conturi. Curtea de conturi a ajuns uh, în baza unei proceduri autorizate la această estimare. Eu m-am referit doar la interpretarea acestei cote de eroare de 11%. Curtea de conturi nu a putut să facă altceva decât să realizeze auditul pentru anul 2007 care se referă la programele care au caracter multianual. Asta înseamnă că în timp se pot face anumite corecturi. Ele nu pot fi însă um, interpretate în acest moment. Deci nu este vorba de a pune la îndoială ceva, ci este un mod de a privi lucrurile dintr-o anumită perspectivă. Este vorba despre perspectiva uh, asupra unui interval temporal. La programele multianuale, um, unde mai pot fi făcute corecturi, trebuie să ne gândim altfel. Nu sunt sigur că putem să facem comparații cu experiențele din anii trecuți. Uh, nu cred că este posibil o asemenea comparație, pentru că anul 2007 este începutul unei noi perioade de program cu o nouă legislație, cu noi reguli ale jocului. Eu aș ezita să fac o comparație cu perioada trecută, pentru că atunci existau uh, alte reguli și o cotă de eroare diferită față de cea așteptată acum. Uh, o siguranță de 100%, vom avea abia mai târziu. Vreau însă să atrag atenția asupra unui anumit risc care există dacă vom încerca să afirmăm 100% că cota de că 11% din mijloace nu ar fi trebuit să fie rambursate niciodată, um, asta ar însemna să uh, nu avem încredere în Curtea de Conturi. Eu nu uh, aș îndrăzni să spun una ca asta. Cred că aceste această cifră nu poate fi numită uh, referindu-ne la programele multianuale, deși acest rezultat este cât se poate de corect din punctul de vedere al unei perioade de un an. Încă o dată, vă rog, sunteți uh, invitați să participați la o discuție. Domnul Bodopulos și apoi doamna Gresle. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog să Uh, vă anunțați. Uh, domnul uh, președinte și Curtea de Conturi sunt uh, invitate oricând să răspundă la întrebările noastre. Domnule Bodopoulos, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru observațiile făcute. Aș dori să profit de prezența dumneavoastră aici, nu știu dacă veți participa la întreaga noastră reuniune, de aceea vă spun încă de pe acum care este întrebarea pe care doream să vă adresez. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră cu privire la un aspect pe care mulți îl considerăm ca fiind o problemă atunci când uh, efectuăm uh, atunci când înaintăm propria noastră descărcare de gestiune către Consiliu, ne lipsește suficientă documentare, ne lipsesc elementele care să ne permită să ne facem corect treaba, în special în domeniul politicii de securitate uh, comună și externă. Așadar, așadar, ca reprezentant al Consiliului, ce ne puteți spune? Aveți intenția dumneavoastră, președinția cehă, să faceți ceva în acest sens? Hmm. Îmi uh, este destul de greu să vorbesc despre aceste lucruri, pentru că am impresia că există um, anumite gentleman agreements care trebuie să fie respectate. Sunt conștient de faptul că există un gentleman agreement între Parlament și Consiliu în ceea ce privește bugetul acestora și mie îmi plac aceste gentleman agreements, aceste acorduri între domni. Tot respectul uh, față de competențele dumneavoastră față de um, puterea dumneavoastră de decizie, dar uh, doresc să atrag atenția asupra acestui gentleman's agreement și asupra relației uh, din cadrul uh, bugetului general care este gestionat de către Comisie. Trebuie să ținem cont și de politicile comune care sunt coordonate de aici și uh, de asemenea de bugetele administrative ale Consiliului și uh, Comisiei fiecare euro este important uh, și volumele uh, se diferențiază, iar problema trebuie relativizată. Sunt conștient de faptul că în anii trecuți reprezentantul Secretariatului General al Consiliului, împreună cu membrii dumneavoastră, a organizat o întâlnire uh, în care s-a discutat despre descărcare și în care s-au discutat întrebările legate de aceasta. Pornesc de la premiza că anul acesta nu se va organiza um, această întâlnire, deși au existat um, persoane care au dorit să se procedeze așa. Vă voi spune care este părerea mea. Eu cred că este întotdeauna bine să se organizeze asemenea întâlniri așa încât să poată exista un schimb de opinii, să se cunoască pozițiile reciproce și să se facă un schimb de experiență. V-am uh, prezentat recomandările Consiliului în ceea ce privește descărcarea de gestiune a bugetului Comisiei și sunt de părere că bugetul Comisiei, comisiei este cât se poate de în ordine. Vă mulțumesc! Bugetul Consiliului, nu al Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Este întotdeauna greu pentru reprezentanții Consiliului care au uh, onoarea de a vorbi despre descărcare cu noi uh, să facă acest lucru, însă cred că um, există și o, o valoare de comediant aici undeva. Uh, ar trebui să ne întrebăm sau să o întrebați noastră, uh, ce să facem de 14 ori? Nu am avut o declarație de asigurare. Um, data viitoare uh, dorim să ajungem la 15 iar dacă Consiliul va proceda până acum, cu siguranță vom ajunge la 15-20 de ori uh, în care se va repeta situația. Parlamentul devine încet, încet uh, nerăbdător. Dacă citim textul Consiliului, rămânem puțin stupefiați pentru că Consiliul nu prea se simte afectat de constatări. Statele membre fac parte din această problemă și atâta timp cât Consiliul procedează așa încât ar fi vorba despre o prezentare abstractă a problemelor în loc să pună mâna și să lucreze concret uh, cu administrațiile uh, statelor membre, Mm, nu putem înainta. Deci cum dorește Consiliul să comunice și să coopereze cu statele membre? Pentru că noi am identificat care sunt statele membre în care se prezintă probleme. În ceea ce privește um, fondurile structurale, am identificat două, trei, două, trei state în care uh, se comitau erorile în 95 uh, la sută dintre cazuri. Deci uh, m-aș feri uh, să spun că toate statele membre ar trebui să fie um, privite la fel. Trebuie să identificăm statele care au probleme pentru a le putea și ajuta. Cam aceasta este strategia Consiliului pe care aș privi-o drept bună. Apoi, în ceea ce privește acest uh, risc acceptabil, uh, trebuie să stabilim cum să procedăm mai departe în cooperare cu celelalte instituții. Însă dumneavoastră sunteți o autoritate bugetară. Unde este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest subiect? Ce crede Consiliul despre asta? Apoi aș dori să vorbesc despre Bulgaria și România. Aici este vorba de două state membre care au aderat în 2007. Dacă este să ne uităm la Bulgaria, un, o treime din um, fondurile de preaderare au uh, fost deja alocate și nimic nu este precizat aici despre acest subiect. Deci sunt nemulțumită de modul în care Consiliul își prelucrează propriile probleme, pentru că aceasta este o problemă stringentă și numai dumneavoastră, uh, împreună cu statele membre și Comisia, uh, puteți să găsiți soluții în acest sens. Aceste soluții trebuie găsite în comun, dar ar fi foarte bine dacă din partea dumneavoastră a Consiliului, și vă rog nu o luați personal, am vedea că există mai mult angajament și mai multă seriozitate în cadrul dezbaterii. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc pentru această afirmație cât se poate de deschisă la început. Ați precizat că uh, pentru un reprezentant al Consiliului aceasta ar fi o poziție dificilă. Într-adevăr, este o poziție dificilă din punctul de vedere al atribuțiilor de specialitate. Este um, o poziție grea pentru că am avut un timp cât se poate de scurt de a monitoriza bugetul european. Cu toate acestea, mă simt foarte bine aici împreună cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ospitalitatea de care dați dovadă. În mod firesc, uh, putem vedea uh, aspectele negative care uh, ne nemulțumesc pe toți, însă în prezentarea mea am spus că s-a obținut o îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește sistemele de control și am menționat în prezentarea mea de asemenea, poate că nu am subliniat însă acest lucru suficient, după cum spuneam, am menționat faptul că această cotă de eroare mare în ceea ce privește fondurile de, structură fondurile structurale, în ceea ce privește dezvoltarea rurală, necesită o simplificare a regulilor. Noi suntem convinși că uh, regulile mult prea complicate, complicate duc la această creștere a uh, cotei de eroare. De aceea dorim să solicităm comisiei să simplifice regulile statele membre uh, fac eforturi să sporească calitatea managementului și uh, a auditorilor. Statele membre înaintează recomandările anuale iar uh, nivelul riscurilor nu a fost prezentat încă și nu discutat încă în cadrul Consiliului. Probabil că precursorul meu vă mai spune câte ceva despre acest lucru. Această discuție este planificată pentru primăvară. Mă bucur că v-am făcut să zâmbiți, însă eu nu sunt în situația de a exprima o poziție vis-a-vis -vis de această temă, o poziție pentru că nu a fost discutată această temă până acum. Eu pot doar să exprim poziția actuală a Consiliului, iar ceea ce ați uh, solicitat dumneavoastră va fi prezentat în primăvară. Vă rog să mă scuzați, colega mea îmi atrage atenția asupra faptului că ați mai adresat o întrebare, cea referitoare la Bulgaria. Trebuie să spun că Comisia și-a îndeplinit rolul cât se poate de bine, au existat anumite îndoieli, așa încât uh, implementarea fondurilor și alocarea mijlocelor mm, mijloacelor din acest fond au fost suspendate pentru că au existat, după cum spuneam, aceste îndoieli. Au constatat că mecanismele de control nu funcționează cum trebuie. Domnul Mulder. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, nu vă cunosc foarte bine țara, dar da, în calitate de ministru de finanțe, cred că v-ați, uh, ar fi ciudat dacă după 14 ani în care n-ați obținut uh, descărcarea de la Curtea de Conturi Cehă, v-ați aștepta în continuare să existe încredere în dumneavoastră din partea Parlamentului Ceh. Căci ne putem pune întrebarea ce fel de democrații sunt toate statele membre ale Consiliului, pentru că, din câte știu eu, în ultimii 14 ani, de fiecare dată se întâmplă același lucru. Cum puteți să explicați faptul că statele membre bogate obțin mai multe fonduri uh, um, pentru politica regională decât statele membre uh, sărace și mai există și alte uh, asemenea um, lucruri eronate. Dacă pentru dumneavoastră o rată de eroare de 11% este acceptabilă, eu unul nu sunt la fel de convins. V-ați referit la acest acord amiabil între Parlament și uh, Consiliu, un asemenea acord presupune încredere reciprocă și respect, dar deocamdată nu cred că se poate spune că el a fost respectat. Domnule președinte al Consiliului, vă rog. Ja că že nás eh, všechny Cred că situația ne afectează pe toți în aceeași măsură și ar fi păcat să nu privim faptul că situația se îmbunătățește, cu toate că destul de încet și drumul este destul de anevoios. Tocmai pentru că nu este vorba de un singur stat, ci că este vorba de 27 de state care cooperează și care, uh, în ceea ce privește toate măsurile lor, trebuie să cadă de acord în ceea ce privește anumiți parametri, cum ar fi această um, cotă de eroare, faptul că este nevoie de o majoritate calificată um, susține că există aceste obstacole. Dumneavoastră întrebați ce s-ar întâmpla la noi în țară. În mod teoretic ar fi posibil să se întâmple așa, însă de fiecare dată ar fi un alt ministru de finanțe care ar uh, apăra această poziție. Sper că, în practică, nu se va întâmpla niciodată așa ceva. Nu știu dacă este posibil să apară o asemenea situație într-un singur stat. Deci nu cred că se poate face comparația cu Uniunea Europeană, pentru că aici trebuie să se ajungă la un acord și sper că va exista această voință în întrunirea acordului. Cu toții trebuie să lucrăm așa în direcția îmbunătățirii situației. Noi discutăm despre vechiul program, vechiul cadru în ceea ce privește schimbul de informații între Parlamentul European și Consiliu. Uh, ratul, uh, Consiliul organizează consultări și există un acord interinstituțional în ceea ce privește uh, disciplina bugetară. Această convenție la care s-a ajuns uh, este una foarte bună, am luat-o la cunoștință. Eu țin cont de această convenție și vreau să atrag atenția asupra faptului că bugetul Consiliului nu are decât atribuții administrative. Uh, în ceea ce privește cooperarea în domeniul uh, securi- politicii de uh, securitate și externă și în ceea ce privește uh, PESA, nu am informații și de aceea pot să jur că nimeni din Consiliu nu a dat vreun semnal care să sugereze că ar fi existat fonduri acoperite, ascunse Domnul Zardengard, sunteți raportor uh, pe această temă. Vă rog, aveți cuvântul. Eh, tusind tak. Eh, nu, nu var ministrul ministeren som Mulțumesc. Domnul ministru s-a referit la așa numitul Gentleman's Agreement, la înțelegerea amiabilă. Cred că ar trebui să discutăm ceva mai târziu despre lucrul acesta, însă până atunci două întrebări concrete privitoare la acest uh, gentleman's agreement. Mai întâi, în cazul în care există cu adevărat un astfel de acord, în cazul în care o astfel de înțelegere este valabilă, sunteți de acord ca această înțelegere să devină parte a achiului la care au uh, Uh, subscris toate statele membre în momentul în care s-au alăturat Uniunii Europene, nici nu ne putem închipui cum e posibil să existe acorduri cu o anumită uh, valabilitate, în fapt, iar statele care aderă la Uniunea Europeană să nu cunoască aceste înțelegeri sunt unele țări uh, care se află în Uniunea Europeană din 1975 și nu știu că există aceste acorduri. Dumneavoastră faceți parte dintr-o, veniți dintr-o țară care s-a alăturat Uniunii Europene relativ recent? Or, încă o dată vreau să vă întreb, atunci când ați aderat la Uniunea Europeană, știați de existența acestui acord? Făcea parte din achiul pe care vi l-ați asumat în momentul aderării? A doua întrebare pe care aș dori să vă, adresa, să vă adresez. Domnule ministru, atunci când v-ați referit dumneavoastră înșivă la acest gentleman's agreement. Care este alinatul exact care se referă la descărcarea înaintată Consiliului și care se referă la problema uh, politicii externe și de securitate comună, PESC. Eu am căutat în întreg documentul și n-am reușit să-l găsesc acest alineat. Așa că vă rog foarte mult dacă îmi puteți spune unde se regăsește în acest acord alineatul, paragraful privitor la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene, precum și mm, mențiunile referitoare la descărcarea adresată Consiliului. Mulțumesc, domnule ministru! Pane poslanče, ano, máte pre... Stimate domnule deputat, da, într-adevăr aveți dreptate. Provin dintr-o țară care a aderat la Uniunea Europeană în anul 2004. Astfel, un vis a devenit realitate, un vis la care visam și în perioada comunistă. Atunci nu puteam să-mi imaginez că voi sta vreodată în această sală și că vă voi vorbi de la acest prezidiu. De aceea, toate acordurile, inclusiv această înțelegere amiabilă, acest gentleman's agreement, este, sunt luate de către mine cât se poate de în serios. Eu iau într-adevăr totul în serios, întregul achi comunitar. Orice uh, alianță pe care o facem are avantaje și dezavantaje, inclusiv uh, alianța maritală. Eu iau totul cât se poate de în serios. Sunt uh, însă ferm convins că acest acord interinstituțional acoperă toate aspectele menționate de dumneavoastră. Eu am un mandat pentru uh, a vă prezenta recomandări în ceea ce privește descărcarea bugetară a Comisiei și fac asta cu toată umilința. Eu nu vorbesc aici despre descărcarea bugetară a Consiliului. Apreciez fiecare întrebare pe care mi-o adresat și încerc să răspund la ele. Însă cred că discuția noastră nu se referă acum la obiectul problematicii pentru care am fost eu uh, îndreptățit să vorbesc aici. Mulțumesc, această întrebare va trebui să mai fie clarificată. Mai sunt câțiva colegi care au abordat-o. Vă rog, domnule președinte, domnule ministru, aveți cuvântul. Dacă îmi permiteți, În acest timp se întrunesc parlamentele naționale împreună cu domnul președinte Pöttering și în câteva minute eu personal trebuie să uh, particip la aceeași întâlnire, să susțin o prezentare în ceea ce privește criza economică. De aceea trebuie să-mi cer scuze de la dumneavoastră, mai ales uh, pentru că discuția uh, nu se referă la descărcarea uh, comisiei, uh, Consider că mandatul meu uh, se încheie aici, a fost epuizat. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru această discuție cât se poate de constructivă și în acest context doresc să mai subliniez încă o dată importanța eforturilor noastre comune și anume um, modul în care uh, abordăm noi mijloacele financiare Uh, la nivel comunitar. Sigur că există multe probleme care ne mai preocupă, însă dacă este să observăm tendința, aceasta este una uh, pozitivă, una care se îmbunătățește. Și cu tot respectul pentru uh, activitatea dumneavoastră, pentru deciziile dumneavoastră, vreau să vă comunic aceste uh, recomandări ale Consiliului, iar dumneavoastră veți decide asupra lor. A fost o onoare pentru mine să vă pot vorbi în această după amiază. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului. Toate cele bune uh, vom ține cont de uh, recomandările dumneavoastră în mod corespunzător. Uh, mai este cineva din partea Consiliului aici, în prezent? Sau a plecat toată lumea? Destul de ciudat. Mi se pare ciudat că nu mai există niciun reprezentant de la secretariatul Consiliului. Bun, a plecat președintele Consiliului, însă... Bun, e bine și așa. Poate ajungem mai târziu la această chestiune. Domnule Cameres, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mm, ca de obicei, punem întrebări și primim răspunsuri care ne arată că există o adevărată voință sau lipsă de voință, ori toată lumea știe că trebuie clarificate și simplificate metodele de lucru și regulile și că e nevoie de niște funcționari capabili să le implementeze bine. Și în plus, după părerea mea, ministrul nu a răspuns la întrebarea domnului Mulder. Și mă întreb dacă nu am putea să adresăm această întrebare sub formă înscris Consiliului, pentru că este o întrebare deosebit de importantă. Având în vedere rolul nostru în calitate de comisie parlamentară, e clar că trebuie să știm ce este inclus în buget și ce nu este inclus. Prin urmare, domnule președinte, vă rog să faceți în așa fel încât această întrebare să fie trimisă în scris Consiliului și să ne asigurăm că vom primi un răspuns. Mulțumesc, se pare că uh, s-au adunat mai multe întrebări, unele se referă la această um, acest gentleman agreement, iar uh, colegii trebuie să fie conștienți de răspunderea pe care o au, pentru că Consiliul uh, ne uh, spune că statele membre spun pentru a 14-a oară că totul este în ordine. Iar apoi uh, toți statele membre spun că la Bruxelles ceva nu funcționează. Deci trebuie să stabilim care este răspunderea acestora. Sarcina noastră nu poate să o preia nimeni, trebuie să ne gândim întotdeauna și la alegătorii noștri. Putem încheia cu aceasta acest subiect. Trebuie să subliniez încă o dată, este un aspect foarte important, un subiect cât se poate de important și uh, trebuie să fie totul clar și în ceea ce privește Curtea de Conturi Europeană. Nu trebuie să discutăm aici despre versiuni lingvistice, ci uh, cu totul uh, trebuie uh, interpretat cu rezerve, așa scrie în text, așa încât uh, să vedem ce vor avea de spus în final raportorii uh, și cum vor uh, ține cont de aceste lucruri, dar cred că trebuie să clarificăm lucrurile în mod corespunzător. Doamnă Gresle, aveți cuvântul. La următoarea întâlnire cu Consiliul doresc să sugerez să impunem un lucru și anume, când spunem că pentru noi pe ordinea de zi un punct a fost epuizat, atunci să fie epuizat, pentru că altfel uh, ajungem la discuții interminabile. Sigur, la punctul 6 putem să mai abordăm încă o dată aceste lucruri. Este corect ceea ce spuneți, foarte corect chiar. Sunt de acord și suntem și noi numai oameni. Trecem mai departe la punctul 5, descărcarea de gestiune pentru 2007, bugetul general al UE din partea Comisiei, domnul Odi. El este membru responsabil. Îl salutăm cu această ocazie ne bucurăm foarte mult că a fost și înainte aici domnul vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Calas, îl salutăm și pe acesta. De asemenea, sunt mai mulți membri ai Consiliului care sunt uh, responsabili pentru acest punct. Domnule Odi, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président, et puisque... Mulțumesc, domnule președinte, și de vreme ce am încheiat punctul anterior al ordinii de zi vorbind despre președinția Consiliului, de vreme de asemenea că la plenar, atunci când s-a dezbătut această problemă a descărcării bugetare, domnul președinte nu a răspuns între aceste întrebări, aș dori ca dumneavoastră să transmiteți întrebarea către uh, domnul ministru pentru ca dumnealui în plenară să ne răspundă. Mă voi referi acum la uh, punctul acesta de pe ordinea de zi și aș dori să-i mulțumesc domnului Calas pentru disponibilitatea de care a dat dovadă, pentru răspunsurile pe care serviciile din subordinea domniei sale mi le-au transmis. Toate reuniunile pe care le-am avut de asemenea cu reprezentanții curții de conturi aș dori, au fost foarte fructoase. Mulțumesc și reprezentanților grupurilor politice și membrilor secretariatului dumneavoastră, domnule președinte, în special doamnei Castilio. Predecesorul meu, domnul eh, Jorgensen, pentru documentul de din 2006 uh, extrem de important pe care aș dori să, uh, din care m-am inspirat. Aș dori să mulțumesc și dumnealui. Mai întâi o să mă refer la problemele orizontale. Așa cum uh, spunea și colegul meu, îmi pare foarte rău că avem un DAS negativ pentru al patrulea an la rând, deși se constată o îmbunătățire a sistemelor de control, de gestiune. Din păcate însă e o îmbunătățire mult prea lentă. Mă bucur că veniturile și cheltuielile administrative uh, nu prezintă erori semnificative. În ceea ce privește conturile, am scris o observație pe care am făcut-o și verbal. Fondurile proprii consolidate ale Uniunii Europene nu cred că sunt normale să fie prezentate cu capitalul proprii negative de 50 de milioane de euro. Mi se spune că asta e în conformitate cu normele internaționale de contabilitate din sectorul public, dar cred că ar trebui să Uh, propunem un amendament privind uh, suma de 33 de miliarde de euro pe care o datorăm personalului nostru. Eu nu cred că e corect să considerăm că pensiile datorate personalului nostru, deși am aflat că personalul și-a plătit cota parte, nu, a fost, nu au fost plătite de către statele membre. Vom reveni asupra acestui subiect, dar dar deci, nu înțeleg de ce operațiunea Galileo Uh, în ceea ce privește uh, acesta, acordul uh, din 2007 nu a fost inclus în contabilitate, acordul politic de continuare a acestui proiect și în lipsa unor amortizări pe componente, cred că ar trebui să analizăm acest lucru mai în serios. În ce privește egalitatea operațiunilor subadiacente, în ce privește agențiile, cu privire la fondurile pentru uh, aflate în suspensie, trec mai repede pentru că ele sunt uh, prezente în raport. În ce privește declarațiile naționale și uh, declarațiile de audit, cred că acesta acestea, acestea reprezintă un demers uh, pozitiv. Am mai spus că faptul că ele sunt de niveluri foarte diferite de calitate duce la dificultăți în ceea ce privește a, a, evaluarea lor globală. Am putea să facem eforturi mult mai mari din partea administrațiilor de la nivel național în acest sens. În ce privește declarațiile naționale, vă propun reiterarea solicitării Parlamentului ca acestea să fie transmise și, citesc din raportul cu care am, despre care am discutat cu unii dintre colegi, statele care semnează și statele care nu semnează și, în fine, am făcut o propunere și aș dori să știu ce părere aveți despre ea. Mai întâi, în baza articolului 143 din tratat, care reprezintă baza juridică, există o uh, colaborare tehnică între Curtea de Conturi Europeană și administrațiile naționale și în, proiectul, în procesul de descărcare, în conformitate cu o procedură interinstituțională politică care trebuie negociată și instituită, am putea avea documente de audit stabilite de către curtea, curțile de conturi naționale și care ar fi înaintate guvernelor statelor respective, care la rândul lor le-ar include în dosarele de descărcare. Încă o dată spun, ar trebui urmată aici o procedură adecvată în procedura de descărcare. În ce privește sistemul de gestiune, este foarte bine că a fost elaborat planul de acțiune în, ca, în cadrul uh, gestiunii interne, planul integrat, sistemul integrat de gestiune și control și, în special, sunt foarte utile progresele care au fost înregistrate. Însă, cred că a sosit momentul să efectuăm o evaluare, sigur din punct de vedere tehnic, dar, în același timp, și din punct de vedere etic, pentru a ne asigura că acest sistem integrat de control intern e suficient de autonom, are suficient de multă independență pentru a putea fi luat în calcul în, dezbat, în uh, demersul auditului uh, al Curții de Conturi Europene, dar în același timp și în propria noastră evaluare. În ce privește uh, riscul de eroare tolerabil, nu știu dacă puterea politică este cea care trebuie să se amestece în uh, metodologia de efectuare a auditului. Această chestiune a uh, riscului de eroare face parte într-adevăr din metodologia de audit, dar în sfârșit este o întrebare pe care mi-o adresez și vă adresez și dumneavoastră demersul de stabilire de către uh, puterea politică a riscului de eroare tolerabil este oare adecvat, ținând cont și de conformitatea acestuia cu normele de audit internaționale. De asemenea, va trebui să vedem care este legătura între riscul de eroare tolerabil aplicat sistemului de control intern integrat, sistemului de gestiune și control intern integrat și pragul utilizat de Curtea de Conturi pentru că dacă tot înmulțim instrumentele acestea de audit, până la urmă deputații europeni și nici, nici cetățenii nu vor mai înțelege nimic. Nu vor mai înțelege ce este acceptabil, ce poate fi tolerat, ce este semnificativ, ce nu este în sfârșit. E adevărat că subiectul este destul de complex, dar până la urmă va exista un vot al Parlamentului și aprecierea cetățenilor este extrem de importantă. În ce privește problemele sector, uh, sectoriale. Agricultura propune mai multă simplificare, aici suntem de acord cu toții. În ce privește coeziunea, am inclus aici un alineat privitor la o întrebare pe care mi-o adresez. 180 de plăți din sute de mii sunt ele oare suficiente pentru a constitui un uh, eșantion? Și aici aș propune o modificare, un amendament, în sensul că ar trebui uh, făcută o revizuire tehnică în cadrul curții de conturi. Se pare însă că aceste norme tehnice sunt în conformitate cu normele internaționale de audit. În ce privește cercetarea am inclus aici un paragraf privind certificatele de audit extrem de costisitoare și ale căror garanții nu au fost încă dovedite, nu sunt încă certe. În ce privește cultura și educația, aici se necesită, este, necesita, este necesară o armonizare a, declarației, a declarațiilor prealabile și aici aș fi curios să știu care sunt întrebările pe care vor dori să mi le adreseze colegilor pe care ar dori să mi le adreseze colegii și aici mă interesează mai mult dezbaterea decât această prezentare în ce privește acțiunile pe plan extern, unde există o serie întreagă de probleme. Nu știu dacă n-ar fi util să ne clarificăm toate structurile de intervenție în acest sens, în acest privință a acțiunilor externe și de dezvoltare. Sunt, până la urmă, structuri nu comunitare, ci interguvernamentale, structura BEI, ceea ce este acoperit de Curtea de Conturi și ceea ce nu este acoperit de Curtea de Conturi. Toate aceste lucruri ar trebui să fie clarificate pentru a ne permite un control, o gestiune mai eficientă. În ce privește strategia de preaderare, aici am rezumat toate îngrijorările pe care le-am exprimat de atâtea ori în cadrul uh, COCOBU, în special în ceea ce privește Bulgaria și România. În ce privește Kosovo, aici aș dori să reiterez o propunere pe care am făcut-o anterior, și anume să avem o intervenție a Curții de Conturi Naționale din Kosovo. Și aici fac rezumatul uh, deplasării pe care am avut-o în Kosovo pentru a analiza intervențiile Curții de Conturi din această nouă țară. În ceea ce privește cheltuielile administrative, foarte rapid trec prin ele, nu-i nimic special aici. În ce privește problema infrastructurii, propun din nou să luăm în dezbatere faptul că Comisia trebuie să ne informeze cu privire la orice nou proiect privitor la uh, imobilele sale. Am dorit ca aceste informații să ne parvină în uh, mod mai uh, clar să fie mai precise. Și voi încheia, domnule președinte, spunându-vă că nu există nimic special în ceea ce privește rapoartele speciale ale Curții de Conturi. N-am făcut altceva decât să fac copy-paste după ceea ce scriseseră colegii mei înainte așa încât aș propune Parlamentului să voteze descărcarea de gestiune, dar vreau să spun vicepreședintelui Comisiei Europene că impresia mea este că, și o impresie pe care foarte mulți dintre colegii mei o împărtășesc, impresia mea este deci că situația nu este satisfăcătoare Aș dori să știu ce părere are dumnealui și aș dori să ne spună, în limitele mandatului său, sigur că e vorba de descărcarea bugetară din 2007, dar nu poate fi împiedicat Parlamentul să aibă o evaluare globală cu privire la modul în care și-a exercitat Comisia mandatul, un mandat care a început de-al cu promisiunea nerespectată de a ajunge la un DAS pozitiv. Un răspuns clar ar fi, domnule vicepreședinte, foarte util dacă ne puteți așadar spune care este părerea dumneavoastră și ce program de lucru, ce cale ar trebui să uh, urmăm pentru ca într-o bună zi să avem și noi un DAS pozitiv. Mulțumesc, domnule raportor. În spatele acestor câteva cuvinte se găsește foarte multă muncă. Domnul vicepreședinte Calas, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Mulțumesc pentru acest raport bun și foarte constructiv și pentru toate sugerările, sugestiile, mă scuzați, ale dumneavoastră cu privire la exercițiul financiar 2007 și cred că Comisia va putea să le accepte și să le implementeze. Mi-am trimis comentariile uh, domnului raportor în scris, dar aș vrea să vă spun unde anume Comisia are o părere uh, ușor diferită față de cea a raportorului sau punctele unde e nevoie de câteva clarificări cu privire la politica de resurse umane și politica imobiliară. Dacă primul audit nu a fost unul pozitiv, este și din cauza că s-au folosit metode diferite de auditare, deci din punctul nostru de vedere, alineatul 121 ar trebui să fie șters. Și la punctul 123 nu este reflectat, nu sunt reflectate referirile la uh, posturile uh, obligatorii. de la alineatele 125 la 127, apropo de politica imobiliară, aș vrea să spun câteva lucruri. Pot să vă spun că m-am investit personal pentru ca acest punct din bugetul nostru să fie cât mai transparent cu putință de când am devenit comisar. Însă e clar că Comisia nu ar uh, interveni în niciun caz în uh, gestionarea imobiliară a celorlalte instituții, chiar dacă e nevoie de cooperare, dar noi am încercat să facem gestiunea cea mai bună cu putință. În ce privește fondurile de preaderare și felurile în care au fost ele cheltuite în România și Bulgaria, credem că raportorul este mult prea sever, pentru că angajamentele au fost acordate numai în uh, angajamente de plăți au fost acordate numai în anul 2007, apoi OL a facilitat plățile și acum Comisia uh, colaborează cu Bulgaria și cu România pentru a se implementa și a se finaliza reformele, mai ales în sectorul uh, judiciar și în ce privește administrația, pentru ca acest acest lucru să nu se mai repete, deci cred că pe viitor situația se va îmbunătăți. În ce privește aliniatele 7 și 5, 7 și 8, încă o dată nu suntem de acord cu raportorul. Comisia respectă standardele internaționale, standardele contabile internaționale. La alineatul 57, în ce privește agricultura, spuneți că uh, corectările financiare ar trebui să fie suportate de beneficiarul fondurilor. Însă acest lucru nu poate fi acceptat și uh, ar fi nociv pentru bugetul european. În mai multe rânduri spuneți că comisia ar trebui să facă mai multe rapoarte, dar e vorba despre informații care sunt deja disponibile la punctele 35, 37, 39, 67. Tot cereți liste apropo de uh, uh, performanțele statelor membre. Înțeleg că e nevoie de multe informații și că de asemenea e nevoie ca Comisia Europeană să uh, facă rapoarte cu privire la diferitele probleme de funcționare, însă trebuie să spun că aceste informații până la urmă sunt incluse în rapoartele anuale ale Comisiei și în rezumatele primite de la statele membre și sunt disponibile atât pentru Parlament cât și pentru public. La alineatul 43 apropo despre declarația de asigurare. E clar că ar fi bine ca această procedură a DAS-ului conform tratatului 248 nu este una care funcționează foarte bine în prezent și că ar fi bine să existe o conferință interinstituțională apropo de această problemă a DAS-ului. Dar, încă o dată, aș vrea să să vă spun niște lucruri care poate nu mă care nu le spun în calitate de comisar sau nu trebuie să le luați ca pe o promisiune uh, așa cum a făcut și domnul ministru anumite declarații cu caracter, să spun, mai personal. Evident că chestiunea DAS-ului este una spinoasă și că trebuie să facem efortul pentru a obține până la urmă un das pozitiv, dar eu cred că ar trebui să începem prin a demitiza problema. Curtea de conturi nu poate să ne spună uh, nouă și publicului că toate tranzacțiile sunt uh, ilegale și pline de uh, neregularități. E vorba de foarte mulți bani, de fiecare dată ei ne spun că uh, um, sume uriașe sunt uh, risipite, sunt uh, aruncate pe fereastră, dar eu cred că aceste declarații uh, au devenit aproape niște mituri și ar trebui să încercăm să uh, vedem lucrurile cu uh, alți ochi, să vedem concret ce se ascunde în spatele acestor declarații generale. Nu putem să schimbăm mare lucru acum, în timpul exercițiului financiar. Un alt punct este cel al ratei de eroare um, acceptabile. Eu cred că s-au introdus aceste sisteme de alerte rapide care ne ajută foarte mult acum pentru a reduce această rată de eroare acceptabilă. Și, pe de altă parte, ar uh, fi bine dacă ne-am schimbat complet abordarea cu privire la fondurile alecate uh, politicii de coeziune. Cum spuneam, e un punct de vedere personal, nu vorbesc aici în calitate de comisar. Deci, să nu uităm că o parte din acești bani se duc către regiunile cele mai sărace din statele membre, uh, regiuni care sunt alese conform rezultatelor uh, Eurostat și se stabilesc declarații financiare de cheltuieli care sunt trimise Parlamentului European pentru a vedea cum au fost cheltuiți acești bani și apoi există sumele care sunt alocate finanțării unor proiecte concrete de exemplu, în prezent avem nevoie de proiecte pentru a construi infrastructuri, pentru politica energetică, ori asemenea proiecte pot fi uh, gestionate în mod centralizat și la fel se poate întâmpla și apoi cu controlul și cu auditul acestui tip de uh, proiecte. Data trecută când am fost aici, ați discutat din nou despre rata de eroare acceptabilă și mulți dintre deputați au vorbit despre diferite forme de control și de audit. E clar că este ceva complicat. Cam atât aveam de spus și mă scuzați pentru faptul că uneori am vorbit mai mult liber decât mi-am pregătit discursul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Există observații din partea Curții de Conteri referitoare la um, uh, raportul, la proiectul raport al uh, raportorului nostru. Vă rog, domnule poliție, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de rezoluție este într-adevăr foarte amănunțit și conține multe elemente constructive care merită aprecierea noastră. Am avut deja posibilitatea să mă refer la câteva aspecte și domnul raportor a putut să o facă. Sunt convins că, așa cum spunea dumneavoastră, vor exista și o serie de amendamente. Ar fi de folos dacă am discutat despre aceste 180 de tranzacții pentru a vedea dacă ele sunt. Înțeleg că e o problemă de metodologie. Or, metodologia a fost uh, trecută prin ciur și prin dărmon de multe ori. Așa că poate ar trebui să nu ne concentrăm pe uh, mesagerul care aduce, pe solul care aduce mesajul respectiv, ci pe îmbunătățirea rezultatului final. Așa cum am încercat să spun și atunci când domnul ministru era de față, rezultatele pe care le avem sunt foarte bune. Atunci când spun eu și când spune Curtea de Conturi că cota de eroare minimă este în mod statistic cu 95% certitudine deci nu este uh, vorba de o certitudine în sensul obișnuit al termenului, ci de în sensul statistic. Când se spune deci că această cifră este de peste 11%, cred că ăsta este rezultatul foarte puternic pe care îl avem. Și rezultatul a fost foarte asemănător și în uh, anii anteriori, când uh, s-au efectuat uh, studii pe aceleași eșantioane, de aceea cred că deocamdată ar trebui să ne concentrăm mai puțin pe modul în care solul ne aduce vestea și ar trebui să facem mai mult pentru a vedea cum să îmbunătățim rezultatul. Ori aici domnul Calas a spus câteva lucruri foarte interesante. Evident că pentru a îmbunătăți situația trebuie să regândim în special domeniul stru fondurilor structurale, dar nu numai acest domeniu, sunt, sunt și altele care trebuie rediscutate. Cum putem îmbunătăți gestiunea acestora pentru, că, pentru că până la urmă impactul acestor sume să fie cel pe care și-l propun Parlamentul și Consiliul. Și nu unul negativ. Reprezentanții curții ne-au spus de mai multe ori că trebuie să punem accentul pe simplificare, pe modul în care aceste programe, în momentul în care uh, ele sunt instituite, în special uh, modul în care se face uh, evaluarea costurilor, pentru a se ajunge la niveluri care să fie rezonabile și, de asemenea, să analizăm și structura fondurilor. Acesta, acesta este, cred eu, modul în care trebuie să abordăm lucrurile în viitor. În ceea ce privește rezoluția, hotărârea privind descărcarea, voi urmări cu multă atenție dezbaterea. Noi am făcut o serie de uh, recomandări deja și sperăm că ele vor fi luate în discuție, în calcul. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Cu acesta uh, îi dau domnului Jorgensen cuvântul. Mulțumesc! Încep în a-i mulțumi raportorului pentru munca depusă. Anul trecut uh, făceam parte din opoziții. Oricum, în prezent, nu pot decât să vă aplaud anticipat. Noi, în grupul socialist, avem aceleași preocupări ca și restul colegilor membri ai comisiei, pentru că pentru al 14-lea an consecutiv, comisia nu obține un DAS pozitiv din partea curții de conturi. Anul acesta, situația este mai complicată din mai multe motive. În anii precedenți, mai ales anul trecut, Comisia noastră a putut să exerciteze presiuni asupra Comisiei Europene, care la rândul său a luat anumite inițiative pentru a schimba lucrurile, dar evident că rezultatele nu aveau cum să se eh, reflecteze în raportul din anul acesta al Curții de Conturi. Concluziile Curții de Conturi sunt îngrijorătoare, dar ar trebui ca ele să nu mai fie la fel de negative anul viitor, pentru că atunci vom avea rezultatul schimbărilor făcute de comisie eh, la uh, inițiativa noastră. Prin urmare, cred că trebuie să ne arătăm suficient de sever la adresa comisiei, dar avem și răspunderea de a ne a aduce sprijinul pentru a putea în fiecare an să operăm modificări care să îmbunătățească rezultatul final. Eu am să propun câteva amendamente la raportul dumneavoastră și aș vrea să uh, văd dacă uh, se poate face o legătură mai uh, vizibilă între raportul dumneavoastră uh, din acest an și rapoartele din anii precedenți pe aceeași temă. În ce privește domeniul cercetării, cred că ar trebui să facem și niște declarații cu o conotație mai pozitivă, mai ales cu privire la munca depusă de comisarul competent pentru a rezolva dificultățile care uh, uh s-au prezentat în ultimii trei ani. Și Comisia uh, are și uh, domenii în care a mers dincolo de recomandările pe care le-am făcut și acest lucru ar trebui subliniat. Princip personal nu văd ce ar fi putut Comisia să facă mai mult în acest domeniu. Deci, cum spuneam, vă voi trimite câteva amendamente. Cu privire la simplificări, multe din concluziile dumneavoastră uh, incluse în raport merită să fie salutate. Dacă e nevoie de mai multe rapoarte, e adevărat că unele dintre informațiile pe care le solicitați, domnule raportor, sunt deja uh, disponibile E adevărat că aceste informații nu sunt tot timpul ușor de găsit uh, și ușor de comparat, dar domnul comisar Calas are dreptate când spune că informațiile sunt disponibile. Deci poate că ar fi mai simplu dacă v-ați adresa direct comisiei și, și grupurile politice ar trebui să aibă o discuție între ele pentru a vedea cum am putea pe viitor să avem un sistem mai bun de schimb de informații pentru a reduce uh, marja de eroare. Și, de asemenea, să ne asigurăm că publicul are uh, ușor acces la aceste informații. Aș mai dori să adaug următoarele. Când vorbiți despre nevoia de transparență, este unul din principalele subiecte asupra cărora s-a insistat și în rapoartele din anii precedenți, ca de exemplu raportul domnului Maldă. În fiecare raport de acest tip a existat un capitol dedicat nevoii de transparență. Sunt de acord cu dumneavoastră, așadar, când spuneți că avem nevoie de informații cu privire la beneficiarii finali Există niște regulamente care ar fi trebuit implementate, dar nu este cazul până în prezent. Iar informațiile pe care le avem la dispoziție nu sunt suficiente, nu ne permit să facem sinteze, să facem comparații. Și nu putem fi siguri că, practic, aceste uh, cifre, aceste date sunt uh, exacte și că sunt exact informațiile pe care le-am cerut. Există și un aspect juridic al problemei. Dar evident că avem nevoie de niște răspunsuri la întrebările noastre. Deci, ar fi absolut normal dacă am include observații cu privire la nevoia de transparență. Putem să facem și evaluări pozitive, pentru că au existat niște uh, pași făcuți în direcția unei mai mari transparențe din partea Comisiei, dar încă nu suntem pe deplin mulțumiți. Apropo de fondurile pentru acțiunile externe, sunt de acord cu majoritatea declarațiilor raportorului și în acest domeniu trebuie să nu uităm faptul că că cel mai important este să putem să avem acces la informațiile adecvate. Și ar fi bine să ne concentrăm asupra acestui lucru. Vă continua, vom continua să vă însoțim în următoarele etape ale procedurii și uh, suntem de acord cu faptul că raportul recomandă acordarea descărcării bugetare comisiei. Raportul debutează cu concluziile cele mai importante când vedem documentele la care uh, publicul are acces, uh, documentele emise de la, de la comisia noastră, vă dați seama că e aproape imposibil ca ei să aibă răbdare să le citească. Deci, de fapt, sugerez ca pe viitor orice raport să înceapă cu prezentarea principalelor concluzii. Vă mulțumesc! Doamne Gresle, aveți cuvântul. Mulțumesc și eu vreau să îi mulțumesc uh, raportorului uh, pentru activitatea sa și pentru conținuturile care au fost prezentate. Sunt puțin uh, agitată observând reacția comisarului, pentru că nu știu dacă uh, intervenția prietenoasă a fost înțeleasă. Am avut anul trecut procesul pe care l-am avut și anul acesta ni s-a atras atenția a, asupra unor aprobări pe care le vom primi. Dar um, acest document nu a trecut încă prin Parlament. Deci asta înseamnă că am auzit deja cum se vor poziționa lucrurile care, din punctul meu de vedere, sunt esențiale, iar ceea ce dumneavoastră ați spus uh, nu uh, înseamnă că luați lucrurile uh, suficient de în serios. Mă refer aici la România și Bulgaria, la mecanismul de verificare care a fost discutat și criticat cât se poate de temeinic în ideea de a afla cât este de eficient. Și nu e vorba numai despre România și Bulgaria, ci despre modul în care vom aborda și gestiona pe viitor extinderea în continuare, modul în care vom pregăti statele care vor adera la Uniunea Europeană pentru a deveni membre ale Uniunii Europene. Nu este vorba despre ce și cum. Lucrurile în ceea ce privește România și Bulgaria sunt stabilite deja, însă întrebarea este care sunt concluziile pe care le tragem în urma acestei dezbateri foarte mari, care are loc în România și Bulgaria în prezent și care este importantă pentru oamenii de acolo pe mine mă neliniștește modul în care ați reacționat. Pe de altă parte, uh, nu știu cum putem să renunțăm la um, prezentarea unui raport în ceea ce privește o critică mai clară în ceea ce privește statele membre. Dumneavoastră spuneți să uh, renunțăm la anumite pagini pentru că avem raportul anual, sunt uh, 3500 de pagini, uh, și este greu de răsfoit un asemenea document, însă eu citesc părți importante din acest document și cred că foarte important ar fi un document al Comisiei în acest sens, pentru că raportul anual sunt, uh, reprezintă doar un document de management, însă important ar fi un document al Comisiei care să răspundă la întrebări uh, țintite um, pentru că există într-adevăr un raport de sinteză și um, sinceră să fiu, acesta poate fi aruncat pe fereastră, pentru că nu este prea folositor și uh, vorbește despre uh, modul în care uh, lucrează comisia, însă acest lucru este dovedit așa încât raportul ar trebui să conțină ceea ce trebuie cu adevărat să fie un document care să răspundă la întrebările importante de management sau haideți să facem ceva nou și Sigur, despre asta ar trebui să discutăm și avem nevoie de o aprobare din partea dumneavoastră. Ați uh, enumerat aici niște puncte, eu, pe, eu mi le-am notat, nu știu foarte sigur dacă în ceea ce privește uh, anumite puncte, Parlamentul a fost corect înțeles în ceea ce privește, uh, să spunem, politica imobiliară. Aceste puncte nu provin din partea mea, să știți, nu știu dacă mă veți crede, dar, uh, într-adevăr, nu eu sunt cea care am adus aceste uh, puncte în discuție și nu sunt singura care lucrează pe acest șantier, așa încât pentru mine ar fi foarte important și sigur asta vom mai aborda și pe viitor, să avem o sinteză a necesarului și pentru toate aceste puncte care mai necesită discuții, avem nevoie de un punct de vedere al Comisiei nu putem uh, să votăm și să aprobăm lucrurile în acest fel. Avem nevoie de um, o afirmație clară din partea Comisiei, fără să trebuiască să mai aplicăm și mijloacele represive de care am avut nevoie anul trecut. Mulțumesc. Frau Luceva, si am desvăt. Doamna Luceva, vă rog, aveți cuvântul. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа. Mulțumesc,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 Es dröhnt ganz laut. Irgendwer hat was gegen die Entlastung der Kommission hier im Hause. Se pare că e o problemă cu descărcarea bugetară. Spune domnul președinte. Bitte, Frau Kollegin. Vă rog, încercați din nou. Тъй като голяма част от... Stop! E o problemă tehnică în continuare cu interpretarea. Wir machen es auf Schwedisch, dann geht es besser vielleicht. Ja. ähm. Try to be a bit further from, from, from hmm. no, Frau Lupceva, probieren wir es nochmal? Bitte. It's possible now? Puteți încerca din nou, vă rog. Uh, благодаря на господин председател. Тъй като голяма част от... Yeah? Okay. It's in the cabin maybe. Eh, eh, I try to speak in English, okay? Äh, este toată lumea de acord. Doamna Luceva va încerca să uh, vorbească în engleză. Nu știu cât vom reuși să înaintăm în felul acesta, dar din punctul meu de vedere, sigur, uh, v-aș fi foarte recunoscător dacă ați venit în întâmpinarea noastră și am reușit să procedăm așa. Sper că cei de la tehnică vor reuși să rezolve acest incident. Putem încerca să facem așa? Vorbim în engleză? Trebuie să existe acordul tuturor? Este în ordine așa? Vă rog, doamna Luceva, încercați să vă exprimați în engleză. <laughs> Thank you. Uh, because, uh... Mulțumesc. Pentru că o bună parte din acest raport se referă la Bulgaria și la România, eu cred că e cazul să spun și eu câteva cuvinte. Înainte de raportul acesta am discutat de multe ori despre implementarea fondurilor în România și Bulgaria și cred că în acest domeniu s-a văzut că Bulgaria a primit ca un fel de etichetă de membru incorrect al Uniunii Europene. Ori eu cred că ar trebui să se îmbunătățească uh, comunicarea dintre Comisia Europeană și cele două țări, Bulgaria și România. Dar nu numai între Comisia Europeană și cele două țări. Așa ceva se poate întâmpla oricărui stat membru, nu numai celor două noi state membre. Și în acest sens, cred că ar trebui și este foarte important ca Comisia să vină cu măsuri concrete de îmbunătățire a comunicării dintre uh, Comisie și statele membre. În plus, aș dori să mai spun că ar trebui să existe o prezentare mai amănunțită a raportului și în special a rezultatelor concrete ale anchetelor efectuate, ale investigațiilor efectuate în Bulgaria și România. Pentru că această etichetare negativă a Bulgariei ca un uh, partener incorrect al Uniunii Europene nu ni se pare corectă, nu poate să, fie, să continue. Cred că ar trebui să, uh, să uh, venim cu proceduri mai concrete, cu măsuri mai concrete, fiindcă pot să vă spun tuturor că anul acesta Bulgaria a luat în calcul toate măsurile necesare de îmbunătățire a situației din țara noastră. Aș dori să mulțumesc domnului Odi și să-l felicit pentru raportul pe care l-a întocmit, pentru că este prima dată când găsim niște recomandări concrete făcute Comisiei Europene despre modul în care trebuie să uh, pună accentul și să pregătească comunicarea cu aceste două state, Bulgaria și România. De asemenea, în raport se pune accentul pe îmbunătățirea rezultatelor și pe îmbunătățirea mecanismului de punere în aplicare și control. Aici răspunderea este a ambelor părți. Dacă uh, răspunderea pentru punerea în aplicare, pentru implementarea fondurilor europene în Bulgaria revine în special Bulgariei, eu cred că și Comisia Europeană poartă partea sa de răspundere pentru acest proces. Sunt foarte multe proceduri care au fost aprobate în timpul perioadei de preaderare, când o delegație a Comisiei Europene a, a, uh, își afla sediul, lucra în Bulgaria. De aceea este foarte important să spunem că noul mecanism, un document strategic valabil pentru toate statele membre și valabil pentru toate aceste state, trebuie să fie elaborat și trebuie ca un astfel de document să fie elaborate către Comisie și pentru statele care urmează să adere, pentru că e foarte important să existe suficient timp la dispoziție pentru a te pregăti și apoi pentru a-ți crea propriile mecanisme în calitate de stat necesare pentru obținerea unei reacții și pentru o implementare bună a fondurilor Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulder, Domnule coleg Mulder, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc după comisie, dar acum mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu unul nu pot să îi dau comisiei același sentiment de liniște și de situația este roz, așa cum au făcut colegii mei și iată de ce. Noi am spus că nu s-au făcut prea mari îmbunătățiri, se merge cu viteza melcului. Și în sensul, în ritmul ăsta, poate că peste 25 de ani vom obține un DAS pozitiv, dar eu nu cred că asta este o perspectivă încurajatoare. Apropo de acest acord interinstituțional, dacă am avea seminarii anuale. Să nu uitați că în ultimii trei ani Parlamentul a adoptat rezoluții în care se cerea redactarea de declarații anuale. Dar, până în prezent, nu este deloc clar ce s-a întâmplat. Raportorul declară la alineatul 20 că deplânge faptul că Comisia nu a ținut cont de ce s-a cerut în rezoluția domnului Jorgensen în anul 2008 ca și uh, în, uh, și de asemenea nu a ținut cont de ce s-a cerut în documentul de anul 2006. Până la urmă este o Uh, dovadă de lipsă de respect față de cererile din partea acestui Parlament și apoi mai au pretenția să obțină o descărcare bugetară din partea aceleiași instituții. Comisia a trebuit să facă anumite lucruri, dar de fapt nu a făcut nimic. Mulțumesc. Cred că Comisia trebuia să lucrurile ca atare la cunoștință va avea oricând posibilitatea să reacționeze. Domnul Bontopoulos, aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Doream să fac două observații la obiect și destul de tehnice. Dar dați-mi voie să vă spun și care este părerea mea apropo de ce spunea domnul Mulder mai devreme. Înțeleg care sunt îngrijorările dumneavoastră, dar uh, cred că ar fi un pic exagerat dacă nu am dat descărcarea anul acesta după ce a existat un efort uh, însemnat din partea Comisiei. Așa cum a spus domnul raportor, e adevărat, nu suntem întru totul satisfăcuți de rezultatele sale, dar unei s-au făcut eforturi. Și mai există și factorul alegerii europene care joacă un rol important anul acesta. De aceea nu cred că e cel mai potrivit an ca să nu dăm descărcarea de gestiune. Asta așa o observație cumva spontană, apropo de ce spunea domnul Mulder. Două observații personale acum, de ordin mai tehnic. Sunt pe fond întru totul de acord cu ce spunea domnul Jorgensen, responsabilul nostru, apropo de fondul raportului, care este bun și care poate cu uh, câteva îmbunătățiri ar putea fi și mai bun. Apropo de ce se spunea despre OLAF, e important să discutăm despre OLAF pentru că el face parte din instrumentele noastre de transparență, dacă pot să mă exprim în felul acesta. N-am înțeles foarte bine, nu am uh, textul în limba franceză în față și nici în greacă, dar nu știu dacă se poate formula un reproș față de Olaf atunci când spuneți dumneavoastră că nu funcționează foarte bine, îi reproșați lucrul acesta sau vreți să spuneți că el nu are suficiente mijloace la dispoziție ca să poată funcționa așa cum trebuie? Aș vrea să mă lămuriți pe această temă. Pentru că și raportul doamnei Gresle privind OLAF arată că e un subiect foarte important. A doua observație se referă la 165, 66, 67, 68 Aici, pentru prima dată, nu se vorbește de anul 2007, pentru care se face descărcarea, ci de anii 2000-2006. pentru a încerca să se facă o analiză mai globală a situației fondului de coeziune, fondurilor de coeziune și așa mai departe. Și eu nu cred că din întâmplare este menționată Grecia la articolul 167. Eu nu sunt dintre cei care atunci când uh, constată că țării sale uh, îi se face un reproș, se zbârlesc și uh, se înfurie. Cred că 165, 167 și 168 prezintă un mod diferit de a aborda lucrurile pe un termen mai lung. Eu cunosc destul de bine situația Greciei, sistemul a evoluat față de primii ani uh, destul de mult și de aceea uh, cred că este, bine, este bună această abordare. Vă mulțumesc. Dorește Comisia să adauge ceva? Sau mai dorește cineva să ia cuvântul? Uh, domnule Odi, raportorul, aveți cuvântul în încheiere. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mai întâi să adresez mulțumiri tuturor colegilor care au făcut observații. Am notat de asemenea care era părerea vicepreședintelui Comisiei. Pentru a răspunde colegului Jorgensen, și la uh, modificările care pot fi aduse la unele alineate. Sunt de acord cu dumnealui, mai ales în ce privește transparența, la capitolul transparență. Îi mulțumesc și doamnei Graslă și doamnei Lupceva pentru observațiile adresate. Stimate colega, domnule Malder, sunt dispus să colaborez cu dumneavoastră în ce privește unele capitole, cred că împărtășim aceeași grijă, obținerea unui DAS pozitiv. Dar nu putem să negăm că există anumite lucruri pozitive care s-au întâmplat în ultimul timp, dar să nu votăm, să nu acordăm descărcarea, mi se pare mult prea mult pentru că a amâna această procedură până în luna octombrie nu va schimba situația. În luna octombrie am votat nu și asta nu aranjează deloc situația. nu comisia este cea care poate să spună când va exista un DAS pozitiv. Dar tratatele europene prevăd ca atâta timp cât se respectă anumite limite conform recomandărilor curții de conturi, se poate acorda descărcarea și cred că um, conferința interinstituțională pe care uh, o sugerează acest raport ne-ar permite să rezolvăm ultimele detalii. De aceea, eu nu consider că uh, se justifică amânarea acordării descărcării, pentru că consecințele politice ar fi uh, mult prea mari și am face din țânțarea armăsar. Apropo de Olaf, dumneavoastră ați înțeles bine și anume că ceream ca Olaful să aibă mai multe mijloace la dispoziție pentru a-și putea desfășura bine activitățile. Iar faptul că numesc anumite state membre la capitolul despre politica de coeziune, dacă ar putea să existe un amendament de compromis între mine și um, raportorii din umbră și dacă se va cere ștergerea uh, numelor acestor state, eu unul rămân deschis la această cerere. Închei spunând că mă bucur că avem această dezbatere cât se poate de constructivă și îmi permit să insist pe lângă comisie, astfel încât în vederea dezbaterii ce va avea loc în plenară, să facă în așa fel încât situația absolut nesatisfăcătoare pe care o arătăm cu degetul în ultimele 9 luni să poată să se dea Parlamentului asigurări că se vor face toate uh, cele necesare astfel încât într-o bună zi Comisia să primească un DAS pozitiv. Cineva a spus într-o zi că Parlamentul este ca un câine care latră, dar nu mușcă. Aveți grijă pentru că în ziua în care Parlamentul va fi un câine care va începe cu adevărat să muște, nu vă mai, nu vă mai fi așa ușor. Să faceți în așa fel încât să veniți în fața Parlamentului cu propuneri concrete pentru ca situația să se schimbe pe viitor, pentru că deputații europeni trebuie să arate cetățenilor europeni că și-au făcut datoria, că au controlat felul în care sunt cheltuiți banii publici și comisia să poată să ne spună cum și când va obține în sfârșit un DAS pozitiv. Mulțumesc și încă o dată felicitări. Noi nu am terminat încă, trebuie să mai lucrăm. Așa încât trebuie să luăm mai încet cu felicitările, să vedem care vor fi rezultatele, însă ați muncit foarte mult până acum, așa încât mulțumim pentru toată activitatea prestată, care a fost și foarte bună, domnule raportor Odi. În încheierea acestui punct, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi, 19 februarie, la ora 12. Am subliniat asta din partea președinției. Vă rog să vedeți și care sunt celelalte termene prevăzute. Luni, 16 martie, trebuie să venim aici la vot. Dacă lucrurile stau rău, poate că va trebui să ne reîntrunim și pe 19, iar în plen, raportul ODI ar trebui să fie discut în, uh, do, discutat în 21 a 4 la Strasbourg. Cu asta încheiem acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctele 6 până la 12. Este vorba de descărcarea de gestiune pentru celelalte instituții. Uh, Membru uh, răspunzător este colegul Zandergaard, căruia îi dau acum cuvântul. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Misiunea mea era de a examina conturile pentru celelalte instituții. Sunt foarte multe astfel de conturi. De aceea am stabilit o ierarhie a priorităților și am ales să analizăm descărcarea care trebuie înaintată Consiliului mai întâi. De ce am optat pentru această variantă? Pentru că în comisia noastră de mulți ani, în mod repetat, noi am exprimat nemulțumirea față de indiferența absolută pe care o arată Consiliul față de munca noastră. Și anume, munca de supraveghere a utilizării creditelor pentru a vedea dacă ea se face cu responsabilitate. Acum o jumătate de oră am uh, asistat la situația în care discutăm cu reprezentanții Consiliului, care însă, înainte de a intra în miezul problemei, se ridică și părăsesc sala. Așa se întâmplă lucrurile. Așa au loc dialogurile cu Consiliului. Nu e altceva decât o dovadă în plus al lipsei de dialog cu Consiliul. În ce privește dialogul cu celelalte instituții, se mai poate discuta cu ei, se poate discuta pentru a vedea dacă mai e nevoie de o uh, clarificare, dacă nu cumva există o neregulă și așa mai departe. Însă, în cazul Consiliului, pur și simplu nu răspunde, pur și simplu nu participă la dialog. Prin urmare, cu Consiliul ne aflăm într-o situație cu totul specială a lipsei de dialog. Până la urmă, la ce mai e, la ce, la ce mai servește această discuție dacă, practic, nu există comunicare, nu are loc nicio dezbatere, nu se răspunde la întrebări. Aș dori mai întâi să mulțumesc uh, raportorului din umbră, reprezentanților tuturor grupurilor, și aș dori de asemenea să mă refer la modul în care a fost elaborat acest raport. Unii spun că este prea slab, unii spun că ar fi posibilă respingerea descărcării de către Consiliu. Așa că uh, ne punem întrebarea, e un raport prea slab sau prea puternic? Ceea ce facem noi este să vă înaintăm un raport care vine întru totul în linie cu atitudinile pe care le-am avut noi în această comisie și le-am exprimat de ani de zile. Acum um, câțiva ani, în anul 2002, Parlamentul, la propunerea comisiei noastre, a venit cu o propunere de hotărâre privind descărcarea pe anul 2000 pentru Consiliu. Și, mă, și voi cita, Parlamentul European și Consiliul nu au analizat în trecut punerea în aplicare a respectivelor uh, secțiuni. Parlamentul consideră că, ținând cont de uh, natura operațională tot mai mare a cheltuielor, gestiunea cheltuielor administrative ale Consiliului în domeniul politicii externe de securitate și apărare, în domeniul uh, justiției și afacerilor interne, trebuie să uh, facă obiectul unor clarificări pentru a se putea opera distinții între cheltuielile administrative și cele operaționale în acest nou domeniu politic. Această poziție a fost reiterată în anul 2007 de către Parlamentul European și tot la propunerea comisiei noastre în procedura de descărcare pentru 2005 și aici Parlamentul a spus Solicităm o transparență maximă în domeniul PESC. Solicită Consiliului, în conformitate cu punctul 42 din acordul interinstituțional, să se asigure că nicio cheltuială operațională din PESC nu uh, este luată din buget și își, permite, își rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazul încălcării acestui acord. Or, anul trecut, în rezoluție, scriam pe descărcarea din 2006 și citesc din nou că, spre deosebire de alte instituții, Consiliul nu înaintează o, un raport de activitate anual Parlamentului și solicită Consiliului să își reconsidere decizia de a nu publica și de a nu transmite către Parlament un raport de activitate pentru a fi mai transparent în fața publicului general și în fața uh, contribuabililor. Așadar, poziția noastră a fost extrem de clară în cursul celor șapte ani care au trecut. Parlamentul a insistat și noi, în calitate de reprezentanți ai cetățenilor Uniunii Europene, trebuie să ne luăm în serios misiunea. Și nu numai atât, dar este chiar obligația noastră să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți în conformitate cu directivele adoptate. Același lucru este valabil și pentru ă, Comisie și, desigur, pentru Parlament și, fără îndoială, și pentru Consiliu. Din păcate însă, suntem nevoiți să constatăm că Consiliul își menține poziția. În continuare refuză să intre în dialog cu comisia noastră. Este evident că se dorește adoptarea raport, rapoartelor, că trebuie, că se dorește adoptarea conturilor și trebuie să ne asumăm, suntem puși în situația de a ne asuma aceste răspunderi fără să avem posibilitatea de a analiza toate aceste situații. Să luăm un exemplu, cheltuielile de călătorie. Linia 2022 privind cheltuielile de interpretare în special, 66% din acestea au fost trecute de la uh, linia pentru interpretare la linia pentru cheltuieli de călătorie. În domeniul PESC și PESA, pentru exercițiul 2006, 66% din aceste fonduri au fost transferate. În anul 2006, această sumă depășea 12 milioane de euro. Prin urmare, peste 12 milioane de euro, insist asupra acestei cifre, au fost transferate de la interpretare la călătorie, la cheltuiel de interpretare la cheltuiel de călătorie. De ce nu se găsesc în altă parte banii acest, aceștia? Cine s-a ocupat de această problemă? Cine a gestionat cheltuielile acestea de călătorie? O problemă foarte mare. O sumă atât de mare nici nu poate fi analizată. Poate că acest transfer are un temei foarte bun, dar noi n-am primit niciun fel de explicație, deoarece Consiliul refuză să discute despre toate aceste lucruri. Constatăm, în schimb, că Consiliul nu a răspuns invitației noastre de a se întâlni în calitate de, uh, de a se întâlni cu reprezentanții Parlamentului, cu raportorul fictiv și cu mine, în calitate de raportor. Consiliul a refuzat să ne înainteze un raport privind executarea creditelor și, în general, nu a înaintat Parlamentului un raport mai general de activitate și asta este absolut inacceptabil. Sunt întru totul de acord cu domnul președinte care ne spunea că uh, controlul bugetar este un element fundamental al credibilității uh, noastre în fața cetățenilor Uniunii Europene și al transparenței cu care utilizăm banii contribuabililor. Dacă nu există un control bugetar demn de acest nume, sigur că cetățenii nor să aibă încredere în instituțiile Uniunii Europene. Așadar, trebuie să ne luăm în serios rolul, trebuie să ne asumăm răspunderile, cu atât mai mult cu cât urmează alegeri europene. Va fi foarte greu să spunem că ne-am îndeplinit misiunea dacă adoptăm aceste conturi, cu toate că nu am primit răspunsuri la cele mai elementare întrebări. Sper că nu va fi cazul să respingem descărcarea de gestiune. Din potrivă, mi-aș dori ca să fim în măsură să o adoptăm, cu condiția însă ca informațiile pertinente să ne fie transmise. Așa că vă fac o propunere. Am mai încercat de 3-4 ori. Hai să mai încercăm o dată să readucem în discuție toate aceste probleme și să, le, să solicităm încă o dată, o a cincea dată Consiliului să ne răspundă la ele. Nu știu dacă o să avem rezultate, dar măcar să nu ne putem reproșa că n-am făcut încă un efort. Indiferent dacă, dacă Consiliul va răspunde sau nu solicitărilor noastre, evident că va trebui să luăm o decizie la votul final din luna martie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Suntem acum la Consiliu, sigur putem să-i atragem și pe ceilalți în discuție, însă am impresia că doar Consiliul dorește să ia în principal poziție, deci există o luare de cuvânt din partea Consiliului. Întâi Consiliul, vă rog. Probabil că aveți planuri de viitor. <laughs> Deci, încet, încet. Vă rog, domnule raportor. Am senzația că aș mai bine să dăm mai întâi cuvântul Consiliului și apoi celorlalți colegi. Bine. Da, vă rog. Din partea Consiliului? Consiliul este prezent? Nu, Consiliul nu dorește să ia cuvântul, suntem obișnuiți cu așa ceva. Îmi cer scuze, dar uh, confirmă ceea ce a spus raportorul. Nu putem să ascundem banii în fața contribuabililor. Se pare că statele membre pot face asta, dar noi nu, noi trebuie să fim transparenți. Există comentarii din partea curții de conturi? Ah, e vorba despre statele membre, totul e clar? Domnul Potopulos și domnul Pomes Doresc să ia cuvântul. Domnul Potopulos, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, as shadow rapporteur of the Socialist Group... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, doresc să reamintesc faptul că e vorba despre un raport deosebit de important. Vreau să îl asigur pe raportor de sprijinul grupului socialist și vreau să explic de ce din punctul nostru de vedere, este foarte important ca în sfârșit să obținem un răspuns de la Consiliu. Și de ani de zile tot spunem același lucru și sperăm ca această instituție să se schimbe dinăuntru și să aibă o altă atitudine. Dar se pare că vorbim în în zadar și mai ales cu privire la PESA și la PESC, ne, ne batem gura degeaba și nu putem decât să aflăm care sunt planurile fiecarei președinții în parte, pe o perioadă de șase luni, dar atât, dar mai ia gura pe dinainte. Încă o dată, pentru a explica de ce e important să obținem din nou un răspuns de la Consiliu. Apropo de acest gentleman agreement pe care mulți dintre noi încă nu l-au văzut, ca să spun așa, scris negru pe alb. Dacă acest acord a fost semnat în anii 70, e clar că a fost simplu de semnat pentru că pe vremea aceea nu existau niciun fel de cheltuieli în domeniul politicii de apărare, fie internă sau externă. Ori, această politică a apărut după anii 70. Cu tratatul de la Lisabona, care sperăm că în curând va fi ratificat și va intra în vigoare, se schimbă complet acordul interinstituțional și cadrul instituțional cu privire la politica de apărare. Și dacă nu obținem acum răspunsul la întrebările noastre, riscăm să pierdem cu totul acest domeniu din vedere și de sub control, pentru că odată cu noul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă de securitate și apărare și cu alte posturi care vor fi create, nu vom mai ști cine de ce se ocupă și cui trebuie să adresăm întrebările. De aceea este indispensabil să obținem acum aceste răspunsuri. Noi nu cerem să fim implicați în elaborarea sau aplicarea acestei politici. Noi vrem să știm, de exemplu, de ce au crescut cheltuielile de, cu deplasările avem o muncă de control bugetar de efectuat și trebuie să fim lăsați să ne facem treaba. Javier Pomes Ruiz. Mulțumesc, Javier Pomes Ruiz. Y debería comenzar para... Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a mă întreba și eu, la rândul meu, unde e Consiliul. Avem două cartonașe pe care scrie Consiliu, însă nu știu dacă persoanele care sunt așezate pe scaunele respective sunt niște simpli martori sau niște persoane care iau notițe sau cu adevărat niște reprezentanți ai acestei instituții care este deosebit de importante. A, nu, nu, nu, nu, nu sună mobilul meu, nu am mobil, da, ce spuneam? Domnul comisar a fost prezent pe parcursul întregii discuții despre descărcarea bugetară de acordat comisiei, raportul domnului Odi. Iar acum, când discutăm despre descărcarea bugetară de acordat Consiliului, nu mai e nimeni. Însă nu nu cred că ne putem mulțumi cu aceste declarații reiterate conform cărora Consiliului nu-i pasă de noi, Consiliul nu vine să ne dea seama de ce face cu fondurile care sunt alocate. Însă, această absență sau, dacă doriți, această prezență tăcută a Consiliului, până la urmă se rezumă la un singur fapt. Nu obținem răspunsuri la întrebările pe care le-am adresat, pe care le-a adresat raportorul. Și atunci nu putem vorbi despre colaborare. Deci cum poți să Acord o descărcare bugetară unei instituții care refuză să dialogueze cu tine, care nu dorește să dialogueze. Avem discuții cu toate uh, instituțiile și agențiile, până și cea mai infimă cu care, uh, pentru care trebuie să acordăm descarcări, descarcări bugetare. De fiecare dată președintele, directorul agenției este prezent numai Consiliului nu-i pasă. Și acest lucru nu este acceptabil. Acest acord amiabil din anii 70 se pare că a existat, însă se pare de asemenea că el nu există decât într-un proces verbal al Consiliului, scris al pe negru un acord este semnat între două părți. Dacă acest acord a fost redactat și nu există decât în arhivele Consiliului, nu există nicăieri în arhivele Parlamentului, atunci de unde putem ști ce stipulează acest text? Poate că se stipulează clar că Consiliul nu trebuie să răspundă apelurilor lansate de raportorii Parlamentului. Deci eu vreau să știu unde în uh, arhivele Parlamentului există acest acord amiabil sau dacă nu e pur și simplu un mit despre care vorbim cu toții. Eu nu, nu pot să respect un acord pe care nu l-am citit în viața mea. Cum putem să ne bazăm pe un text care este ascuns undeva într-un proces verbal din anii 70? Adevărat că înainte, în, pe vremuri, nu existau asemenea cheltuieli, nu existau aceleași proceduri de control bugetar? Dar cum putem să numim uh, un asemenea acord acord amiabil dacă Parlamentul nu cunoaște conținutul acordului în cauză? Sunt de acord cu colegul meu socialist și cu raportorul care se plânge de faptul că Consiliul de dovadă de lipsă de responsabilitate. Consiliul ar trebui să ne trateze pe un picior de egalitate sau cel puțin să dea dovadă de respect față de cetățeni, de contribuabilii europeni, așa cum o fac și celelalte instituții. Eu, unul, sunt destul de optimist și chiar uh, m-aș ruga pentru ca până la urmă Consiliul să binevoiască să ne răspundă la întrebări. Nu putem să practicăm o politică diferită față de Consiliu decât față de celelalte instituții. Dacă nu ne răspund, eu sunt de acord cu raportorul. Și anume, Consiliul să nu se mai ascundă în spatele acestui acord care, despre care nu se știe dacă există sau nu sau ce stipulează și să răspundă raportorului nostru. Mulțumesc. Domnul Odi dorește să ia cuvântul, vă rog. Uh, Aceasta e o situație foarte dificilă. Așa, din zvonurile de pe culoar, am înțeles că această problemă se referea la buget și mai exact la uh, previziunile bugetare. Exista un respect reciproc între instituții, dar nu același lucru se putea spune atunci când se vorbea despre executare. Ori aici este vorba tocmai de executare. Așadar, executarea bugetară, execuția bugetară trebuie să fie Uh, transparentă în fața uh, cetățenilor. Și de aici nu știu de unde vine această atitudine a Consiliului. Poate că ar trebui, domnule președinte, să ridicăm această problemă în plenară, să le cerem să ne ofere niște explicații. Uh, pentru că înțeleg foarte bine care e poziția domnului raportor, însă dacă utilizăm procedura de descărcare pentru a rezolva aceste probleme care mai trebuie lămurite în relația dintre noi și Consiliu, nu cred că e tocmai bine. Și încă un lucru, domnule președinte, în ce privește procedura. N-am înțeles foarte bine care este de fapt aici părerea raportorului. Uitându-mă peste textele din dosarele noastre, văd că există puncte de suspensie acolo ce propune raportorul acolo? Raportarea, reportarea sau se vor depune amendamente și la sfârșit se va ajunge la un compromis? Procedural, cum se vor întâmpla lucrurile? Uh, domnule Camre. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu prea ne mai rămâne mult timp la dispoziție cu atitudinea asta a Consiliului. Nu știu dacă soluția n-ar trebui să fie ca dumneavoastră în calitate de președinte al acestei comisii să-i spuneți, să spuneți Consiliului că dacă nu vin și nu participă la o dezbatere în mod real, va trebui să le refuzăm descărcarea. Nu putem noi să ne asumăm răspunderea dacă această problemă nu uh, este discutată, dacă nu primim răspunsuri la întrebările pe care le-am adresat. Și să le facem foarte clar faptul că îi riscă să nu le dăm descărcarea. Presupun că dacă din partea dumneavoastră le-ar veni o astfel de declarație, ar veni în sfârșit și ar sta de vorbă cu noi. Bun să vedem cum stau lucrurile. Mâine uh, vom vorbi între grupurile parlamentare despre acest lucru și mm, observ că suntem hotărâți în ceea ce privește modul în care trebuie să procedăm în cadrul comisiei noastre. Nu putem să uh, îi reprezentăm pe contribuabil și să uh, stabilim um, și să nu știm cum se cheltuiesc milioane și milioane de bani uh, ca să nu putem explica asta opiniei publice. Uh, cred că trebuie, într-adevăr, cu toții să luăm măsurile necesare în acest context. Domnule raportor, mai aveți dumneavoastră cuvântul în final. Și a mai existat o întrebare concretă a colegului Odi, referitoare la punctele de suspensie. Vă rog să răspundeți și la aceasta. Øh, øh, da, voi øh, răspunde domnului Odi la întrebarea sa concretă. Noi dorim să introducem două amendamente. Vom înainta un amendament în care dăm descărcarea și încă un amendament în care refuzăm descărcarea. Și am impresia și cred că sunt și susținut în acest sens că trebuie să continuăm să solicităm Consiliului răspunsuri la întrebările noastre. Și atunci când vom vota, în luna martie, va fi foarte important pentru mulți dintre noi să știm dacă până la urmă Consiliul a răspuns sau dacă tot n-a răspuns la întrebările noastre. Avem așadar cele două opțiuni până în luna martie și îi mai dăm Consiliului o a cincea, a 6-a, a a șaptea șansă de a se comporta corect și a răspunde la întrebările noastre. Apropo de acest gentleman's agreement, de acest acord amiabil, Aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră în, să vă adresați guvernelor din statele dumneavoastră pentru a ști dacă acestea au cunoștință de un astfel de gentleman's agreement, pentru că dacă există un acord între Consiliu și Parlament, atunci, fără îndoială că toate guvernele din fiecare stat membru nu trebuie să știe lucrul acesta nu ne putem închipui că Consiliul știe altceva, pentru că până la urmă e compus din uh, reprezentanții statelor membre de la nivel guvernamental, așadar ar trebui ca cineva din Parlamentul nostru sau din guvernele dumneavoastră ar trebui ca dumneavoastră, deputații, să vă adresați guvernelor dumneavoastră pentru a ști dacă ele au cunoștință de un astfel de gentleman's agreement. Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați arătat. E bine că suntem de acord. Dacă comisia noastră joacă un rol în exercitarea controlului bugetar mm, uh, um, și dacă vrem să ne asumăm rolul în fața cetățenilor, atunci trebuie să avem răspunsuri la întrebările noastre. Mulțumesc. Cred că vom transmite acest mesaj Consiliului, vom da uh, el vom acorda timp până la următoarea ședință. Uh, propunerea mea este până la 10 martie. Trebuie să avem ceva pe masă, un document în fața noastră. Iar, domnule raportor, dacă spuneți că fiecare ar trebui să uh, se intereseze acasă de acest gentleman agreement, știți, acesta este atât de uh, vechi încât, dacă este să mă uit aici în sală la doamna Gresle, domnul Odi și alții, ei ar fi singurii afectați, pentru că ceilalți nici măcar nu erau membri în Uniunea Europeană pe vremea când a fost semnat acest Gentleman's Agreement. Asta spus doar așa, în încheiere. Acum propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Domnule raportor, vă rog, aveți cuvântul. Er, uh, Mulțumesc. Următorul punct este descărcarea bugetară pentru Curtea de Justiție. Propunem să acordăm secretarului general al Curții Europene de Justiție descărcarea bugetară pentru exercițiul financiar 2007. Am remarcat anumite evoluții îmbucurătoare în ce privește contabilitatea. Mai întâi, pentru prima oară, Curtea a publicat cheltuielile administrative pentru anul 2007 și chiar dacă mai există probleme în ce privește interpreții și informaticienii. S-au făcut uh, pași pozitivi în vederea recrutării de personal calificat. În plus, durata procedurilor judiciare a fost scurtată, chiar dacă în continuare ne îngrijorează faptul că numărul um, dosarelor care vin în fața tribunalului de primă instanță crește. În raportul său de activitate, Curtea a inclus și un capitol care prezintă ce curs s-a dat deciziilor din raportul Parlamentului din anul precedent. Și este un lucru foarte bun și încurajăm și pe celelalte instituții să facă așa ceva. Deci dorim să felicităm Curtea Europeană de Justiție pentru acest Uh, această inițiativă și insistăm ca statele membre ale Curții Europene de Justiție să ca stat, reprezentanții statelor membre la Curtea Europeană de Justiție să își uh, publice pe site-ul Curții declarațiile de interese pentru că numai astfel se poate asigura un follow-up și un control credibil. Sper ca și de această dată Curtea de Conturi să primească bine recomandările noastre. Mulțumesc! Să continuăm imediat. Haideți să luăm toate punctele acestea împreună, pentru că sunt rezultate pozitive. Vă rog, domnule raportor, să trecem la următorul punct, punctul 8, descărcare de gestiune pentru Curtea de Conturi. <clears throat> Punctul următor, Curtea de Conturi. Și aici suntem, uh, propunem descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2007 și ne bucură faptul că a existat un raport de preevaluare în decembrie 2007 care arată că sistemul de gestiune administrativă respectă normele internaționale în materie. Și în același timp uh, să strângem pumnii ca aceste norme contabile internaționale să-și atingă scopul. De asemenea, constatăm cu mulțumire că membrii Curții de Conturi ne uh, prezintă declarații de uh, avere și de interese financiare, dar regretăm faptul că aceste declarații sunt confidențiale și reiterăm dorința noastră ca acestea să poată fi accesibile într-un registru public, deci să fie puse la dispoziția publicului pe internet. De asemenea, dorim numirea unui controlor independent care să analizeze anual declarațiile acestea care au fost transmise. De asemenea, solicităm curții de conturi să includă în raportul său de activitate și un capitol asemănător cu cel care a fost solicitat curții de justiție, care l-a inclus, privind urmarea deciziilor de descărcare luate uh, Uh, anterior, date anterior de către Parlament și sper că atitudinea Curții de Conturi va fi pozitivă și uh, uh, la această solicitare. La punctul 9, Comitetul Economic și Social și aici propunem să dăm descărcare. Raportul conține o serie întreagă de observații pozitive privind progresele care s-au înregistrat în perioada scursă, dar avem și o serie întreagă de recomandări. De exemplu, Notăm faptul că membrii Comitetului Economic și Social nu publică declarațiile de avere și interese financiare sau interese privind anumite activități salarizate sau nu. Și din acest motiv, recomandarea noastră este ca toate sta toți membrii să prezinte această declarație de interese și de asemenea dorim numirea unui controlor independent, unui auditor independent. O altă observație este că raportul de activitate anual este foarte bun, dar solicităm ca în raportul viitor să ni se explice și modul în care a reacționat comitetul la recomandările făcute de către Parlament anterior. Chiar dacă nu s-au luat măsuri, să ni se spună de ce nu s-au luat aceste măsuri și apoi noi va trebui să revenim asupra respectivelor probleme. Sperăm că și aici uh, reacția comitetului va fi uh, pozitivă. La Comitetul Regiunilor vom reveni mai târziu asupra acestui punct, pentru că mai sunt observații de făcut. Acum la punctul 11, mediatorul european. Și aici uh, propunem mm, descărcarea de gestiune pentru 2007. Am constatat o serie întreagă de îmbunătățiri. De exemplu, pe data de 14 decembrie, ombudsmanul sau mediatorul european Așadar, în data de 14 decembrie 2007, Ombudsmanul European a adoptat o decizie privind declarația anuală a Ombudsmanului privind declarația de interese financiare și aceasta este publicată pe site-ul de internet al, al ombudsmanului. De asemenea, considerăm că e un lucru pozitiv faptul că din uh, iunie 2008 ombudsmanul a aderat acordul a, a semnat acordul interinstituțional din 1999 între, dintre Parlament, Comisie și Consiliu privind investigațiile interne efectuate de către OLAF. Și în cazul mediatorului solicităm ca în viitorul său raport de activitate să includă un nou capitol în care să fie prezentate în detaliu măsurile care au fost luate în urma deciziilor Parlamentului European în hotărârea sa de descărcare bugetară din uh, uh perioada precedentă. La punctul 12, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și aici recomandarea noastră este de a uh, acorda descărcarea de gestiune și aici se înregistrează o serie de progrese pe care le apreciem și le susținem, dar încă o dată și ca în cazurile anterioare solicităm ca în viitorul uh, raport de activitate al acestei instituții să fie inclus un capitol în care să se prezinte clar măsurile care au fost luate în urma deciziilor de descărcare anterioare ale Parlamentului European. Pe scurt, trebuie să facem astfel încât activitatea noastră anuală să fie uh, inclusă într-un continuum să se poată face progrese cu adevărat datorită acestei legături care se face și cu rapoartele noastre anterioare. Sperăm că și în acest caz răspunsul autorității uh, europene pentru protecția datelor va fi unul pozitiv. Vă mulțumesc. Uh, domnule raportor, dumneavoastră stabiliți cum să procedăm, să luăm și punctul 10, Comitetul Regiunilor, să-l uh, suplimentăm și pe acesta? Cum considerați dumneavoastră? Aveți ultima decizie? Ok, bine. În regulă, vă rog, aveți cuvântul, spuneți. Să scuz spørgsmål om regionsudvalget În ce privește Comitetul Regiunilor, eu cred că trebuie să discutăm despre asta aparte, așa am înțeles eu, în tot cazul. Uh Bun, să trecem atunci la instituții, cu excepția Comitetului Regiunilor. Există ceva uh, de spus din partea Curții de Conturi sau din partea instituțiilor uh, implicate direct? S-au spus multe lucruri uh, pozitive, dar sigur, vă aflați aici și pentru a fi chestionați, dar și pentru a pune întrebări. Ceea ce a spus raportorul în uh, proiectul de raport este destul de prietenos. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, atunci încheiem acest punct. Dacă nici colegii nu doresc să uh, ia cuvântul, uh, încheiem aceste puncte și trecem la punctul 10. Sau, încă o dată, ce doriți cu punctul 10? Există ceva ce doriți să ne spuneți în mod special? A, în camera! At- cu ușile închise. Am Schluss cu ușile închise discutăm despre acest punct, atunci îl ă, trecem la sfârșit, îl amânăm și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Subliniez încă o dată pentru ceilalți colegi, ă, joi 19 februarie 2009, ă, orele 12, este deadline-ul pentru înaintarea amendamentelor și trecem acum, dacă este cu toată lumea de acord, la punctele 13 și 14 și apoi punctul 10 îl discutăm cu ușile deschise închise. Vă mulțumesc. Punctul 13. Raport special al Curții de Conturi Europene privind raport special din 2008. Citesc așa cum scrie aici în uh, raportul COCOB uh, privind eficacitatea asistenței acordate de Uniunea Europeană pentru Belarus, Moldova și Ucraina în domeniul libertății, securității și justiției. Doamna Liupceva este competentă pentru um, acest raport. Uh, Mie este raportoarea. O, îi urez bun venit din partea Curții de Conturi. Este prezent domnul Uschievici. Cred că domnul Uschievici uh, va lua cuvântul. Vă rog, domnule Uschievici, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimate doamne și stimați domn deputați, Vă rog frumos, avem un uh, reprezentant al Curții de Conturi care vorbește și uh, este o persoană importantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a vă prezenta raportul special al Curții de Conturi privind evaluarea eficienței sprijinului Uniunii Europene în domeniul libertății, securității și justiției pentru Belarus, Moldova și Ucraina. Curtea a hotărât să întreprindă acest audit datorită importanței sporite a acestui subiect și datorită relevanței auditului în asistența uh, acordată Comisiei în implementarea noului, noul instrument de politică de vecinătate. În urma extinderilor din 2004 și 2007, Uniunea Europeană a căpătat noi vecini, Belarus, Moldova și Ucraina. În aceste importante state de frontieră, care au peste 60 de milioane de locuitori, domeniul Uh, libertății, securității și justiției, printre care se numără subiectul combaterii fraudei, spălării banilor, traficului cu ființe umane, imigrației ilegale și așa mai departe, necesită o dezvoltare constantă și considerabilă, iar asistența este necesară în interesul statelor mem uh, membre ale Uniunii Europene. Instabilitatea politică și corupția din aceste state fac uh, dezvoltarea acestui domeniu pe de o parte mai dificilă și pe de altă parte mai imperioasă. Între anii 2000 și 2005, Comisia, înțelegând importanța pe care o are această regiune, a pus la dispoziție 166 de milioane de euro în mod concentrat și limitat pentru Belarus în următoarele zone. Uh, controlul și gestiunea frontierelor, gestionarea migrației și asilului, combaterea criminalității organizate și, în fine, buna guvernanță și reforma uh, judiciară. În timpul auditului său, Curtea a analizat proiecte care costă aproximativ 100 milioane de euro, mai exact 166 mi se spune, încercând să găsească răspunsuri la următoarele întrebări. În ce măsură sprijinul Uniunii Europene pentru proiectele de JAI în Belarus, Moldova și Ucraina au reușit să obțină succese? În al doilea rând, care sunt principalele motive pentru eventualele insuccese? În ce măsură, în al treilea rând, a pus în aplicare Comisia un proces de învățare pentru a lua în calcul lecțiile învățate din asistența continuă în domeniul JAI. Analizând aceste obiective de audit, s-au făcut următoarele observații. Mai întâi, cea mai mare parte a proiectelor auditate au obținut rezultate satisfăcătoare. Cu toate acestea, domeniul lor de aplicare a fost limitat în comparație cu dimensiunile problemelor care trebuiau rezolvate. Uneori s-a putut spune chiar că aceste uh, rezultate erau extrem de mici față de re nevoile reale. Cea mai bună performanță a fost în domeniul gestionării frontierelor. Suportul, sprijinul Uniunii Europene a îmbunătățit în mod substanțial capacitățile de gestiune la frontieră a celor trei țări și, în special, a, a avut un deosebit succes misiunea de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Moldova și Ucraina, EUBAM. Din păcate însă, performanțele nu au fost la fel de satisfăcătoare în domeniul migrației și azilului. Oferirea de adăpost pentru imigranții ilegali și pentru solicitanții de azil care respectă standardele internaționale au înregistrat progrese extrem de slabe, în special în Ucraina. O bună ilustrare a acestei probleme este prezentată în uh, uh, tabelul 5 din raportul special proiectul, elementele esențiale ale proiectului, crearea de capacități uh, cu o contribuție a Uniunii Europene de 3,8 milioane de euro, au constat în uh, echiparea a două foste situri militare care conțin 100, 2000, care, uh, care se poate cuprinde 1260 de persoane. La momentul auditului noiembrie 2006 nimic nu se întreprinsese, uh, data de final era stabilită pentru septembrie 2006 și mai mult numărul de locuri plănuite a fost redus cu 1000 față de numărul inițial. Aș dori să subliniez faptul că Ucraina a semnat un acord de readmisie cu Uniunea Europeană și va trebui să facă în curând față solicitării de a adăposti sute, ba chiar mii de imigranți ilegali. Rezultate amestecate s-au obținut în domeniul combaterii criminalității organizate și al Uh, bunei guvernanțe și a reformei judiciare. În ceea ce privește combaterea criminalității organizate, o cooperare ineficientă între uh, autoritățile vamale, agenții de frontiere și serviciile secrete, precum și o activitate ineficientă a, uh, sectorului, a, a activității procurorilor, a dus la o uh, lipsă de succes înregistrată în acest domeniu și acest lucru se reflectă în proiectul împotriva combaterii Uh, spălării banilor, proiectul de combatere a spălării banilor în Ucraina. Acest proiect a ajutat la instituirea unei unități de informații financiare eficiente în Ucraina. Cu toate acestea, lucrul ăsta nu a fost decât o primă condiție pentru combaterea spălării banilor. Problema principală în obținerea de rezultate pozitive în lipsa activității adecvate a, uh, a parchetului și lipsa unei, unei legislații adecvate. Principalele motive pentru insucces înregistrate de curte au fost următoarele. Lipsa angajamentului și a cofinanțării din partea autorităților naționale, care au pus în pericol sustenabilitatea proiectelor. Și aș dori să subliniez în special faptul că această observație este foarte importantă pentru că se pare că este o atitudine constantă. Ne lovim de astfel de probleme extrem de des atunci când e vorba de sprijinul Uniunii Europene acordat vecinilor, statelor vecine. Întrebarea care se pune, și aș dori aici să citez din raport, din recomandarea făcută, și anume, Uniunea Europeană trebuie să vină în sprijinul proiectelor care, unde interesul real al statelor beneficiare este evident, prin, printre altele, finanțare națională și trebuie să fie realistă în ceea ce privește obiectivele și perioadele lungi de implementare pentru fiecare dintre proiectele, din aceste proiecte în parte. Problema care se pune este uh, sustenabilitatea rezultatelor finale ale proiectelor după închiderea formală, după încheierea formală a acestor proiecte. Al doilea motiv principal pentru insucces. Unele probleme în ceea ce privește gestionarea proiectelor de către organizațiile internaționale, de exemplu, dificultatea de a uh, uh institui uh, echipe de proiect funcționale și procedurile îndelungate și amânările înregistrate în punerea în aplicare a acestor proiecte. Uh, au fost date interpretări diferite de către contractant și de către comisie în ceea ce privește acordul cadru în uh, uh, probleme administrative și financiare cu Națiunile Unite. Guvernele beneficiare și comisia nu au acordat suficient sprijin coordonat uh, și nu au beneficiat de sprijin coordonat suficient din partea altor donatori. Este încă o observație pe care a făcut-o Curtea faptul că există mai multe instrumente europene și faptul că ele nu sunt armonizate fac ca mai multe proiecte să nu poate să fie, uh, să nu poate să fie duse la bun sfârșit. De exemplu, nu există suficientă mână de lucru, nu există suficient personal la delegația din Kiev care se ocupă de monitorizarea și implementarea proiectelor în Ucraina, Moldova și parțial în Belarus. În sfârșit, Curtea a văzut că mai mulți factori externi, precum instabilitatea politică, au făcut ca rezultatele proiectelor să fie mult scăzute. Ar fi bine dacă ar exista un proiect uh, um, finanțat din fondurile Uniunii Europene în domeniul luptei împotriva corupției. De fapt, un asemenea proiect uh, trebuia să fie implementat, dar până la urmă Ministerul Justiției din Ucraina nu a mai fost de acord și până la urmă alți donatori au finanțat un asemenea proiect. Prin urmare, uh, proiectul de legislație care a fost pus la punct nu mai corespundea standardelor uh, comunitare. În ce privește lecțiile de învățat cu privire la audit, ă, Curtea consideră că Comisia nu a exploatat toate oportunitățile pe care le-a avut la dispoziție, mai ales cu privire la proiectele cele mai recente și nu a învățat din greșelile din trecut. Acum aș vrea să spun câteva lucruri despre recomandările noastre. Am creat mai multe capitole de recomandări pentru fiecare din chestiunile legate de audit. Aș vrea să menționez, de exemplu, uh, uh, aș vrea să dau câte un exemplu pentru fiecare capitol de recomandări. De exemplu, înainte de a elibera fonduri pentru centrele care vor adăposti pe uh, candidații la azil politic și pe imigranții ilegali, Comisia ar trebui să se asigure că există niște angajamente de plăți din partea guvernului uh, destinatar pentru uh, uh, a acoperi măcar costurile de funcționare ale acestor centre. În plus, Comisia ar trebui să aibă mai mult personal pentru domeniul JAI la delegațiile din Moldova și din Ucraina și mai ales personal care să aibă suficient de multă experiență în ce privește Uh, licitațiile publice și implementarea proiectelor. În sfârșit, pregătește noi proiecte, Comisia ar trebui să ia mai mult în considerare um, uh, experiențele precedente capitolul lecții de învățat ar trebui să apară în fiecare din documentele de pregătire. Și ar trebui să existe și niște um, elemente etalon înainte de a se accepta uh, cereri sau să trimite cereri la organizațiile internaționale. Vreau să subliniez faptul că Comisia uh, nu uh, spune că nu ar fi de acord cu recomandările și uh, uh, concluziile noastre. Unele din recomandări au fost deja implementate și multe dintre ele, sperăm, vor fi folosite când se va pune în aplicare noul parteneriat din politica de vecinătate, nu numai cu Belarus, ci și cu Moldova și Ucraina, și de asemenea cu toate țările care țin de acest instrument mai multe probleme uh, grave și persistente care au fost descoperite uh, inițial, uh, au fost descoperite și în anii precedenți, mă scuzați, apar în acest audit. În concluzie, aș vrea să spun că aceste uh, proiecte au avut de suferit din cauza uh, lipsei de uh, durabilitate, din cauza lipsei de coordonare între donatori și din cauza uh, lipsei de vizibilitate a, a proiectelor Uniunii Europene. În sfârșit, domnule președinte, vreau să mulțumesc personalului de la comisie, pentru cooperarea lor pentru realizarea acestui audit, mai ales celor de la Kiev și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Mulțumesc, domnule Uschievici. Dau imediat uh, doamnei Liupceva, raportoarei cuvântul, sau putem să facem asta în limba engleză, altfel trebuie să suspend pe scurt uh, ședința, pentru că tocmai Uh, cu cabina de bulgare avem o problemă tehnică, dar dacă sunteți dispusă să faceți acest lucru în limba engleză, atunci putem uh, proceda în acest fel. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, dați-mi voie să felicit Curtea de Conturi Europeană pentru raportul său. E un raport foarte echilibrat. Nu voi repeta concluziile, dar aș dori să spun că este un raport de foarte bună calitate care reflectă toate rezultatele înregistrate în cele trei țări. Belarusia, Ucraina și, Belarusia, Ucraina și Moldova. Sunt într-adevăr state de frontieră pentru Uniunea Europeană și pentru mine a fost foarte interesant să uh, lucrez pe marginea acestui document și iată de ce. Eu am experiență în uh, țara mea de lucru pe această temă în perioada de preaderare și am putut să fac o comparație între problemele pe care le-am înregistrat în țara mea la momentul respectiv și problemele cu care se confruntă cele trei state vecine în perioada de punere în aplicare a fondurilor europene. Există diferențe între rezultatele obținute între cele trei state, de asemenea între sectoare, le luate în calcul în audit unele rezultate sunt uh, satisfăcătoare, altele nu și altele sunt amestecate. Principala declarație conținută de acest document este că eforturile Comisiei Europene au dus la rezultate în uh, mod global pozitive. Și propunerea mea este de a lua în seamă câteva propuneri. Cred că e foarte important să se facă propuneri Uh, în, pentru aceste concluzii ale Curții de Conturi în vederea implementării, îmbunătățirii eficientizării implementării fondurilor europene în aceste state care doresc să se integreze la un moment dat în Uniunea Europeană. Aș dori mai întâi să solicit o analiză aprofundată a motivelor insucceselor și a motivelor pentru care nu s-au înregistrat Uh, progrese în anumite uh, domenii și asta ar putea să ducă la o îmbunătățire a rezultatelor în perioada următoare. De asemenea, vă propun instituirea unui mecanism de monitorizare și control permanent pentru cheltuielile din aceste fonduri europene. De asemenea, consider că Comisia Europeană ar trebui să uh, flexibilizeze într-o bună măsură procedurile de acordare a fondurilor europene, lucru care ar putea să uh, Uh, constea în stabilirea de uh, repere și ar putea să ducă la a situației politice și economice din respectivele state. Cred de asemenea că este foarte important, așa cum s-a mai spus, să se asigure durabilitatea, sustenabilitatea proiectelor finanțate de comunitatea europeană prin angajamente clare ale guvernelor și după încheierea acestor proiecte. Este foarte important să sporim resursele umane, personalul trimit uh, care, uh, uh, în delegația către Moldova și Ucraina în domeniul JAI și trebuie de asemenea să exercităm un control mai coerent al diferitelor instrumente financiare și al activității diferitelor instituții internaționale. Este foarte important să existe o bună coordonare cu ONG-urile internaționale și naționale pentru a trage învățămintele necesare, pentru a căpăta experiență și pentru schimb de bune practici. Este important să recomandăm Comisiei să-și îmbunătățească comunicarea cu guvernele Ucrainei, Moldovei și Belarusului. De asemenea, trebuie făcute eforturi directe și trebuie acordate resurse financiare pentru îmbunătățirea capacităților instituțiilor naționale pertinente. De asemenea, ar trebui să includem în raportul de descărcare toate aceste propuneri, pentru că Trebuie să tragem învățămintele necesare care se impun și din experiența altor state care s-au confruntat cu probleme în perioada de preaderare. Trebuie ca, deci, noile state care doresc să adere să, să uh, tragă învățăminte din experiența celor care au aderat și trebuie ca fondurile europene să fie, să fie implementate în modul cel mai fericit cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Liupceva. Domnul Grei, Comisia dorește să spună ceva? Doresc doar să mai subliniez că dacă este să priviți raportul ODI, atunci veți constata că în raportul 9 din 2008 uh, există aceste recomandări ale domnei raportare, respectiv ale domnului Odi. Cred că este vorba despre punctele 177 până la 183. Vă rog, Comisia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, directorul competent în Eurobait pentru uh, politica de vecinătate. Doresc doar să spun că punctul de vedere al Comisiei este unul apreciativ. Uh, Uh, în ceea ce privește um, sfera de aplicabilitate a acestui raport, au existat uh, niște schimburi de opinie, în ceea ce privește um, proiectul de raport. Multe comentarii se reflectă în uh, acest uh, document. Sunt foarte bucuros că cu toții suntem de acord că este o... Vreau să încep spunând că este un domeniu cât se poate de dificil. Uh, anumite mecanisme sunt limitate de faptul că um, suveranitatea națională are întâietate și Um, nu, și viața politică din uh, Ucraina mai afectează și ea anumite uh, domenii, așa încât noi ar trebui să intervenim. Uh, iar delegația noastră a Moldova uh, și raportul referitor la acesta nu a fost încă completat. Uh, este un raport cât se vede promițător, s-au înregistrat uh, progrese în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate, um, domeniul judiciar și altele. Uh, Uh, părerea noastră este că uh, progresele în ceea ce privește migrația și azilul uh, au fost, este singurul progres notabil în care singur progres în care nu s-au înregistrat rezultate notabile. Trebuie să abordăm și acea serie de neajunsuri și insuccese care au fost înregistrate, dar suntem bucuroși de modul în care au fost exprimate recomandările în special, uh, trebuie să uh, subliniem uh, necesitatea dialogului cu guvernele din țările respective. Um, trebuie îmbunătățită capacitatea de a dialoga și atât, odată ce raportul a fost întocmit, cred că am reușit să realizăm rezultate mai bune. Sunt foarte mulțumit de faptul că trebuie să se facă acest schimb de experiență cu țările care uh, au aderat uh, și cele care au trecut prin această experiență a preaderării. Numai în felul acesta uh, ne putem bucura de expertiza um, statelor membre, a celor 12 care ne pot ajuta să câștigăm legitimitate și credibilitate în acest exercițiu. Sunt uh, disponibil pentru întrebări, uh, pot face și alte comentarii dacă doriți. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. Punctul meu de vedere, eh, punctul meu de vedere este că sunt se poate de mulțumit de sfera de aplicabilitate a acestui raport. Mulțumesc. Cred că există un acord destul de mare în ceea ce privește acest raport. Mulțumesc Curții de Conturi, domnului Schienevici, Schienevici domnul Iepceva. Mulțumesc și Comisiei. Uh, cred că este un raport echilibrat și uh, este un mod foarte bun de a proceda. Dorește cineva dintre membrii să ia cuvântul? Observ că nu, așa încât trecem la penultimul punct, pentru că uh, avem, trebuie să spunem că avem timp doar până la șase jumate. Este vorba despre raportul special numărul 8 din 2008, raport al Curții de Conturi Europene. Este ecocondiționalitatea o politică eficace. Raportor este domnul Cretan din partea Curții de Conturi. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care vi-l prezint în această seară vorbește despre politica de audit a ecocondiționalității. Mai întâi, trebuie să vedem că odată cu introducerea sistemului plăților unice și a decuplării ajutoarelor uh, acordate și a producției, adevărata justificare a uh, ajutoarelor acordate a devenit felul în care exploatanții agricoli protejează mediul înconjurător și sănătatea animală și umană. Ecocondiționalitatea este așadar o condiție foarte importantă de îndeplinit și de respectat pentru politica agricolă comună și această ecocondiționalitate reprezintă în jur de 40 de milioane de euro pe an. Cum nu avem prea mult timp la dispoziție, am să mă limitez la un rezumat al raportului meu, însă cred că trebuie să insistăm asupra unui lucru. În prezent, curtea consideră că mai e nevoie de multe progrese din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre, astfel încât ca această politică să fie una eficientă. În prezent, obligațiile pe care le au exploatanții agricoli